Dear colleagues, we are starting... Dragi colegi, începem ședința. Astăzi voi prezida eu ședința pentru că domnul Royal nu este prezent și limba mea națională este ceha, așa că voi vorbi în cehă. Bun venit la întâlnirea noastră de astăzi pe tema a Comisiei ITRE. După cum vă spuneam, domnul Royal nu va putea veni în această după masă, dar va fi prezent începând de mâine. Înainte de a trece la audierea pe care o avem astăzi asupra politicii industriale și, bineînțeles, la schimbul de păreri cu uh, comisarul Hildegard, avem câteva chestiuni de procedură pe care va trebui să le lămurim. Începem cu un amendament al ordinii de zi și aceasta în special pentru că e vorba de o modificare care afectează ordinea de zi de mâine. Mâine primul punct de pe ordinea de zi ar fi fost o dezbatere cu comisarul Tajani. Totuși, domnul comisar, nefiind capabil să vină, să fie prezent la această întâlnire, amânăm acest punct până la o dată ulterioară. S-a făcut de aceea următoarea sugestie, să începem dezbaterea de mâine, ședința de mâine, cu avizul de la punctul 13 și avizul Sosa Wagner de la punctul 14, care fusese inițial propuse pentru după vot. Iar după aceea vom trece la vot și vom continua cu punctul 15, raportul REMEC. Dacă nu sunt obiecții și dacă nu mai aveți alte sugestii de modificare a ordinii de zi, considerăm că această ordine de zi a fost adoptată cu modificările propuse. Iar procesul verbal de pe 29 septembrie, nu au existat obiecții la acest proces verbal, de asemenea sunt adoptate. Deci am trecut acum de chestiunile procedurale și acum pot să vă anunț cu mare plăcere prezența aici la începutul mini-audierii noastre a domnului Lange, dânsul este cel care va prezida această mini-audiere. Vă rog. Ja. ganz herzlichen Dank, Herr. Mulțumesc mult, domnule președinte. Stimați colegi, domnilor și domnilor, am atins o fază în care imaginea asupra unei noi politici industriale europene a devenit mai concretă și cred că este important că lucrurile stau așa și este bine că lucrurile stau așa. În ultimii ani, politica industrială europeană a fost neglijată Au uh, rezultat de aici multe dezavantaje concurențiale pentru actorii de pe piață și s-a ridicat problema locurilor de muncă calificate în Europa. De aceea este de bun augur și este cât se poate de corect să avem acum o nouă abordare a acestei politici și este bine și ar fi bine să ajungem la o strategie comună. În Brazilia avem deja o agenție pentru dezvoltare industrială. În China se lucrează la planul cincinal, în special în domeniul industriei high-tech. În Statele Unite există investitori, există investiții masive în astfel de produse, deci este timpul să facem și noi ceva în Europa. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, Ați uh, văzut, cred, care este propunerea mea de raport. Am primit și o serie de comentarii din partea dumneavoastră. Acum Comisia a publicat comunicarea, astfel încât beneficiem de un nou input privind această nouă abordare a politicii industriale europene. Ambele abordări de până acum au ceva în comun și cred că este ceva valid ceea ce au în comun, dar există și câteva diferențe. Dați-mi voie să mă refer mai întâi la lucrurile comune. Este vorba despre o abordare integrată, așadar, care atât la nivelul comisiei, cât și uh, în alte sfere se concentrează pe aceste elemente ale politicii industriale integrate, nu este vorba despre o examinare din perspectivă legislativă, ci poate că am putea vorbi despre un task force pentru a atinge o coordonare mai bună. Dar spuneam că este vorba și despre o abordare integrată între nivelul european și nivelul statelor membre. Și bineînțeles că dacă dorim să înregistrăm progrese, trebuie să cooperăm cu statele membre și trebuie să le integrăm pe acestea. Este cât se poate de important să ne stabilim obiective clare și să formulăm criterii cu privire la cum pot fi ele verificate. În comunicarea Comisiei acestea sunt ușor uh, obscure, dar dați-mi voie să le clarific eu. Trebuie să se spună clar încotro mergem, de ce instrumente ne putem folosi, pentru că astfel eficacitatea acțiunilor noastre va putea fi verificată mai ușor. Este cât se poate de clar că politica industrială trebuie să fie integrată într-o politică macroeconomică rațională, rezonabilă, lucru pe care nu l-am discutat intens până acum, dar date fiind discuțiile privind uh, pactul de stabilitate și dată fiind criza financiară și economică, este cât se poate de clar că politica industrială are o șansă dacă este integrată într-o politică uh, macroeconomică și dacă beneficiază de resurse financiare adecvate. Atunci măsurile pot avea efect. De exemplu, în materie de politică de inovare. S-a vorbit despre eficiența resurselor, despre implicarea IMM-urilor și despre o abordare care să vizeze sectoare și piețe primordiale în Europa. Bineînțeles că această abordare poate fi acutizată pe aici pe acolo și poate că dacă Comisia și Parlamentul cooperează bine, acest lucru va reuși, dar cert este că acest lucru nu va reuși decât dacă invităm experți din afară cu care să discutăm și sunt cât se poate de bucuros să vă comunic că astăzi avem o serie întreagă de experți redutabili care să ne dea un input pentru o astfel de abordare integrată. Și pe viitor lucrurile trebuie să arate așa. În raportul meu am sugerat ca principiul parteneriatului să fie ancorat la toate nivelurile, astfel încât stakeholderii să fie în permanență implicați în această abordare și să nu facă politică industrială fiecare în ograda lui. Bineînțeles, trebuie întărită cooperarea cu Comisia, astfel încât principiul parteneriatului să, să fie accentuat și acolo și oricum nu pot decât să vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și să vă spun că mă bucur foarte mult pentru că vorbeam despre această reunire a nivelului european cu cea cu, cu nivelul uh, național. Mă bucur, spuneam, să îi pot ura bun venit uh, domnului Ivon Jacob, care ne va vorbi despre politica industrială din Franța. Mulțumesc, domnule Iacob, aveți cuvântul acum. Monsieur le rapporteur, Mulțumesc, domnule raportor, domnilor și domnilor deputați, dragi colegi. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc din inimă pentru că m-ați invitat la această întâlnire. Spun aceasta pentru că consider că miza politicii industriale pe care trebuie să o elaborăm și care se află în centrul viitorului economiei europene, iar comisia dumneavoastră are un rol special de jucat în acest sens, pentru că dumneavoastră vă aflați în centrul acestei problematici. Sper de altfel să ne ajutați pe toți în Uniunea Europeană să trecem dincolo de acest prim pas reprezentați de comunicarea Comisiei. Și pot să vă spun, domnule raportor, că am constatat deja, chiar prin raportul dumneavoastră, că acest uh, prim raport merge în sensul cel bun. Foarte succint, înainte de a trece la subiectul nostru. Ați spus mai devreme că sunt ambasador al industriei. Este un lucru destul de original, aș spune, pentru că cred că sunt uh, oarecum uh, unic în felul meu în Europa. Poate în lume există un astfel de rol în altă parte. Aș vrea să vă explic de aceea ce reprezint eu și de ce am fost numit în acest post. Foarte pe scurt, vin din lumea industriei, aceasta este meseria mea și uh, din păcate, de peste 40 de ani reprezint industria. Am uh, condus și conduc în continuare o firmă de mărime mijlocie care este prezentă pe piața internațională în domeniul echipamentelor mecanice. Am fost de asemenea deputat la adunarea națională franceză și uh, viceconsilier al Consiliului Regional al Bretaniei. De asemenea, am condus uh, Federația Profesioniștilor industrieli, industriali care mi-a permis să am uh, foarte multe legături în Europa cu reprezentanții industriei și, de asemenea, cu mai mulți responsabili la nivel politic. Probabil că din această cauză am fost numit în acest post de ambasador al industriei în urmă cu aproape trei luni și aceasta a fost o propunere a întâlnirii generale a industriei care a avut loc la sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta în Franța. Aceștia și-au dat seama că era nevoie de un astfel de post și ministrul industriei și președintele Republicii au hotărât să îl înființeze și să mă numească în această funcție. Care este rolul meu? Acela de a media relațiile între companii și autoritățile politice din Franța, să favorizez uh, o abordare globală a chestiunilor industriale și legătura lor cu administrația, pentru că știți că în Franța se vorbește despre acest lucru de mai mulți ani, despre o politică industrială pe care încercăm să o punem în aplicare suntem oarecum pionieri în acest sens în Europa și ne bucură să vedem că există o astfel de tendință acum la nivel european. Uh, de asemenea, o mai bună legătură între abordarea europeană și cea națională, iată un motiv în plus pentru care mă aflu aici, și de asemenea să dezvolt relațiile între actorii privați din Franța și cei din alte țări europene și de asemenea între actorii publici francezi și cei din alte țări europene. Iată, deci, un domeniu de activitate destul de extins. Obiectivul meu astăzi nu este însă acela de a vă prezenta viziunea completă a Franței în ceea ce privește politica industrială, pentru că ar fi poate prea lung și prea multe de spus, ci de a mă centra pe trei sau patru chestiuni esențiale. Un prim punct important. Politica industrială europeană integrată trebuie să devină una dintre prioritățile reale ale Uniunii Europene în următorii ani. Această dorință a fost afirmată, însă acum va trebui să facem și niște pași concreți și eficienți în același timp. Politica industrială integrată este una dintre cele șapte inițiative uh, esențiale ale strategiei 2020, însă, în ciuda faptului că este prioritară, avem în continuare responsabili politici în Europa care nu sunt pe de întregul convinși uh, de această nevoie. De aceea e nevoie să lucrăm împreună pentru a-i convinge. De ce avem nevoie de o politică industrială integrată în Uniunea Europeană? Există un prim motiv pe care îl cunoașteți foarte bine și oamenii din industria noastră îl știu pentru că se confruntă cu el zi de zi, este pentru că nu ne putem mulțumi să uh, acceptăm consecințele globalizării de astăzi. Va trebui deci să acționăm și să încercăm să ne impunem pentru că această globalizare să funcționeze. Și aceasta se poate face doar la nivel european. Politica comercială este una dintre competențele exclusive ale Uniunii Europene, pentru că statele membre au predat această competență Uniunii și Firmele noastre, companiile noastre, prin urmare, sunt dependente din punct de vedere comercial de acordurile multilaterale sau bilaterale care sunt negociate de Comisia Europeană. Și mm, nu trebuie să vă spun aici cât de important este acest lucru pentru a justifica o politică industrială la nivel european. Un al doilea motiv. Mediul de reglementare al companiilor noastre este din ce în ce mai mult european. Acesta este adevărat pentru un număr foarte mare de legi, în special cele din domeniul mediului. Asta s-a văzut foarte clar în ultimii ani. De asemenea, legi în domeniul concurenței și reglementări referitoare la piața internă în general. Aceste competențe sunt încă o dată în mare măsură de nivel european. Deci e nevoie de o monitorizare atentă în cadrul politicii industriale. Pentru foarte multe companii prima piață uh, pertinentă pentru ele este piața europeană. Acest lucru este adevărat în special pentru IMM-uri care învață în Europa să se confrunte cu alte piețe decât pietele naționale. Și aceasta ar trebui să le permită ca după aceea să treacă în afara Europei. Există un alt punct important despre care se vorbește foarte mult, dar unde nu s-a făcut nici aici prea mult, și anume dependența competitivității noastre externe față de rata de schimb a monezii comune monedă comună care oferă o responsabilitate crescută autorităților europene în acest domeniu și evoluția acestei rate de schimb ar putea anihila în doar câteva luni de zile toate eforturile de competitivitate pe care le facem într-un cadru sau altul și cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului. Un ultim motiv important, industria europeană reprezintă 34 de milioane de locuri de muncă, o miză foarte importantă și dacă dorim să conservăm aceste locuri de muncă și să le dezvoltăm și mai mult, avem nevoie de o adevărată politică europeană industrială. Un al doilea mesaj pe care aș dori să-l transmit astăzi. Salutăm faptul că Comisia are o comunicare asupra politicii industriale, este un prim pas important, însă considerăm că mai sunt multe de făcut pentru a îmbunătăți această comunicare. Pentru a putea ține cont uh, de toate uh, implicațiile care ar putea apărea. Pentru a avea o politică industrială integrată, ar trebui să mobilizăm și celelalte inițiative strategice. Domnul raportor a vorbit de inovație, într-adevăr, aveți dreptate, este un element cheie, însă trebuie să vorbim și de comerț și de piață internă care să aducă avantaje competitivității industriale. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă în special că nu ne putem mulțumi să avem o politică industrială care să țină cont doar de competențele care sunt implicate în comisia dumneavoastră, ci să avem o adevărată abordare orizontală dacă dorim cu adevărat o industrie competitivă. nu putem lăsa deoparte celelalte aspecte importante care depind de alte direcții generale ale Comisiei și de alte competențe europene decât cele cu care sunteți obișnuiți să lucrați. Va trebui de asemenea să favorizăm o aplicare sectorială a obiectivelor acestei politici. Acest lucru cred că nu este destul de bine subliniat în textul Comisiei. Ar trebui să găsim măsurile prin care să promovăm excelența industrială în mai multe sectoare de activitate. La acestea putem adăuga că comunicarea și textul pe care îl avem la ora actuală nu face propuneri concrete, acestea lipsesc. E adevărat că dumneavoastră, în raportul dumneavoastră, domnule raportor, ați făcut multe eforturi în acest sens și cred că mai avem multe de făcut, însă nu ne putem mulțumi să avem doar redactări frumoase, trebuie să avem o privire de ansamblu mult mai globală asupra lucrurilor. Și aceasta dacă dorim să fim coerenți și eficienți, bineînțeles. Abordarea sectorială, după cum spuneam mai devreme, nu este suficientă. Comisia a propus niște inițiative specifice pentru a favoriza anumite sectoare de activitate, însă eu cred că avem nevoie de o adevărată reflexie strategică pentru a identifica sectoarele prioritate de, prioritare de activitate care nu pot fi reprezentate doar de acele sectoare ale viitorului, cum sunt numite, acele filiere ale viitorului. Acestea, bineînțeles, sunt importante, însă ele reprezintă doar o mică parte în ziua de astăzi din această mașinărie industrială europeană. E clar că trebuie să ajutăm în continuare filierele existente care nu aparțin trecutului, ci din potrivă. Și dacă analizăm un caz pe care îl cunosc foarte bine și anume cel al ingineriei mecanice, această industrie europeană este prima la nivel mondial, este o industrie veche, în același timp modernă, deși veche, și deci nu avem niciun motiv pentru a nu elabora niște măsuri prioritare pentru a susține acest sector industrial. Un al treilea mesaj pe care aș dori să-l transmit. Politicile europene ar trebui să favorizeze competitivitatea industriei noastre. Aceasta este miezul problemei pentru că totul trebuie să ducă la competitivitatea industriei noastre. Bineînțeles, respectând anumite condiții pe care le cunoașteți foarte bine și asupra cărora nu vreau să revin aici, pentru că s-au făcut dezbateri pe această temă de multe ori la Parlamentul European dar e clar că trebuie să promovăm competitivitatea industriei noastre în fața altor rivali, unor concurenți care beneficiază de alte avantaje față de cele pe care le avem noi. Politica concurenței ar trebui să fie un atu în procesul de globalizare și nu un dezavantaj. Și nu putem spune că aceasta s-a întâmplat chiar de fiecare dată. Iar în textul comisiei nu există recomandări în acest sens ar trebui să ținem cont de politica de ajutoare de stat a multor state terțe care susțin în mod public anumite sectoare industriale și care falsifică practic condițiile concurenței care nu se aplică în mod corect. Extinderea pieței interne care a fost propusă de doamn, domnul Barbier, fără să uh, aduc aceasta dezavantaje concurenței interne. Putem spune deci că propunerile Comisiei de a îmbunătăți analiza de impact pentru a verifica absența unor consecințe negative în ceea ce privește reglementările ce afectează companiile, acestea sunt într-adevăr adecvate, dar dacă sunt și eficiente. La fel și cu legislația referitoare la mediu, pentru că aceasta ar putea dăuna competitivității industriale. Asta, asta nu înseamnă că n-ar trebui să avem o astfel de legislație, ci că ar trebui să vedem cum să o formulăm și de ce fel de legislație avem nevoie. De altfel, m-a surprins că în această comunicare a Comisiei din 27 octombrie nu se menționează deloc problema uh, fugii de carbon. Există deci un adevărat uh, vid, o adevărată lacună în această comunicare pe care va trebui să o depășim. În ceea ce privește cercetarea și inovația, este vorba de o temă care a fost inclusă într-o comunicare specifică pe această temă, o comunicare recentă. Nu am timp aici să intru în detalii, însă e clar că această chestiune este esențială. După 20 de ani, cercetarea și dezvoltarea au dublat cheltuielile în lumea întreagă. În China acesta a ajuns de patru ori mai mare în ultimele decenii, deci iată, suntem confruntați acum cu o adevărată problemă. Și de altfel, crearea unei piețe europene a brevetelor cred că este o soluție bună la care ar trebui să ne gândim și pe care ar trebui să o implementăm cât mai repede cu putință. Când e vorba de clustere industriale care sunt importante în cadrul acestor politici industriale, din punctul nostru de vedere, cred că pentru aceste clastere trebuie să anunțăm mai mult decât o nouă strategie pentru anul 2011. Am avut nevoie de o adevărată dezbatere de reflexie pentru a îmbunătăți cooperarea și coordonarea între clasterele europene. Îmbunătățirea accesului la finanțare este de asemenea o provocare cu care ne confruntăm. Există deja instrumente în acest sens, Comisia a făcut anumite propuneri, iar Franța ar dori să sublinieze faptul că în Europa am avea nevoie de o, un fond de finanțare de tip uh, capital risc decât uh, un fond de tip uh, capital investiții, pentru că primul este cel care prin propria sa definiție este mai riscant și pentru care e nevoie de o mai mare participare din partea publică decât uh, fondurile de capital de tip investiții. Și un ultim punct, doamnelor și domnilor, problema reciprocității, despre care se vorbește atât de mult, și echilibrul în aceste relații, acestea ar trebui să devină prioritățile politicii comerciale ale UE. Referitor la politica comercială, țările emergente ne spun cu claritate care sunt strategiile lor de creștere economică, strategii care se fundează, între altele, și pe bariere netarifare la intrarea pe piața lor și măsuri discriminatorii. Știm foarte bine acest lucru pentru că în comunicarea Comisiei se vorbește despre acest lucru. Însă va trebui să trecem dincolo de această identificare și să facem niște propuneri care să fie implementate, niște propuneri concrete. Ceea ce nu s-a întâmplat până în ziua de astăzi. și care până acum nu au fost implementate la nivel operațional. Acesta este un punct esențial și care depinde aproape în exclusivitate de uh, responsabilitatea asumată de Uniunea Europeană. Aceste propuneri ar trebui analizate pentru a defini interesele strategice ale Uniunii Europene înainte de a ne gândi la noi parteneriate comerciale strategice pentru că în urmă cu 10 ani lucrurile stăteau cu totul altfel, între timp totul s-a schimbat și noile relații pe care le avem cu celelalte țări cu care dorim să avem legături și relații comerciale, va trebui de data aceasta să știm foarte clar ce dorim și să ținem cont de schimbarea situației. Trebuie de asemenea să îmbunătățim instrumentele de apărare comerciale pentru ca acestea să fie mai eficiente, în special în felul în care se votează utilizarea acestor instrumente, de asemenea o mai bună comunicare către companii pentru a ști cum să utilizeze procedurile și să reducă timpul de aplicare a acestora și să putem sesiza OMC-ul cu mai mare ușurință atunci când, într-adevăr, motivul este întemeiat. Iată, domnule raportor, cele câteva mesaje pe care doream să le transmit astăzi în numele Franței. Bineînțeles, puteți conta pe noi pentru a vă susține eforturile dumneavoastră și uh, eu, în calitate de reprezentant al industriei, de asemenea, pot să vă ajut pentru ca această politică industrială europeană de care avem absolut nevoie să treacă mai departe. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank. Ähm, Mulțumesc foarte mult! Așadar, ni s-a propus să uh acutizăm abordarea noastră. Bineînțeles că vom discuta toate aceste aspecte la final. Mulțumesc mult pentru sprijinul pe care ne l-ați garantat. Aș dori acum să dau cuvântul unui al doilea expert dintr-o, dintr-un stat membru nou. Un expert care cunoaște foarte bine IMM-urile. Îmi face o deosebită plăcere să-i spun bun venit domnului profesor Mihai Manoliu, președintele Uniunii Sindicale din România. Aveți cuvântul. Domnule președinte, onorată asistență, domnilor și doamnelor deputați, este o deosebită plăcere să particip uh, la această întâlnire <clears throat> uh, foarte multă lume ar trebui să întrebe de ce particip la această întâlnire și aș începe cu câteva cuvinte care ar însemna sunt un european din România, inginer și profesor, care a încercat într-un accident istoric să construiască socialismul. Pe parcurs am fost promovat către locul care produce cea mai mică pagubă, care înseamnă managementul organizațiilor. Actualmente sunt profesor de management organizațiilor. O să încerc să vă fac o prezentare PowerPoint fără PowerPoint. Am înțeles că materialul respectiv o să fie uh, distribuit. Aș încerca să mă, acces, să mă acces uh, prezentarea pe câteva idei și ideile acelea ar fi următoarele. Realitatea este dependentă de un anumit model pe care noi ni-l considerăm, Uh, m-aș baza pe un determinist științific și ar trebui să ne imaginăm că nu există miracole. Al treilea lucru pe care prezentarea se bazează este renumitul concept de free will. Și ultimul punct pe care aș vrea să-l abordez este cel legat de un nume care îmi face o deosebită plăcere, care se cheamă Santiago Calatrava. O să vă întrebați de ce Santiago Calatrava. Ieri <clears throat> am făcut o plimbare la Liej și am fost socat de un element care pentru noi europeni ar trebui să însemne ceva legat de viitor. O gară, deci transporturile, o idee extraordinară de design, o construcție metalică care însemna industria. Poziția pe care sunt aici este poziția în care trebuie să spun că susțin industria europeană și ar fi bine să ne focalizăm pe dezvoltarea industriei europene. Suntem la un moment de cumpăne, este adevărat, putem să abordăm o poziție foarte liniștită, să stăm liniștiți în Europa, putem să devenim din nou uh, cuceritorii și voiajorii care am fost acum o mulțime de ani și să navigăm către alte țări, să deplasăm industriile noastre către alte zone mai prielnice pentru ideile noastre, dar M-aș întoarce puțin la paradoxul ce s-ar putea întâmpla în Europa în momentul în care o să încercăm să producem în China și în India pentru șomerii europeni. Și cred că interesant ar fi să găsim soluțiile în care să nu mai folosim paradoxul șomerii europeni. Cineva la un moment dat în istorie spunea că nu contează ce culoare are pisica, atâta timp cât prinde șoareci. Stăm foarte adesea în discuții polemice din punct de vedere politic în a alege culoarea pisicii respective și uităm că ar fi bine să construim o pisică care să și uh, prindă șoareci. Cred că din sală de aici sunt unul dintre puținii care am asistat prin acest, să zicem, accident al istoriei la o industrializare forțată și prezentarea PowerPoint deocamdată numai titlu de industrializare față vis-a-vis -vis de industrializare plus servicii, industriali, uh, Accidentul istoric m-a făcut să particip o perioadă lungă de timp la o economie planificată care a încercat în, pe parcursul 20-30 de ani să se industrializeze foarte puternic industrializarea respectivă făcându-se cu o mulțime de greșeli. Greșelile respective, unele dintre ele sunt prezentate în diagramă pe care nu o să o puteți vedea decât să zicem ulterior, dar ceea ce mă interesează este că aceste erori care au fost făcute de o anumită parte a Europei ar trebui să ținem seama în materialele și în strategiile pe care le prezentăm în continuare, să facem în așa fel încât să nu ajungem la aceste erori. Aceste erori însemnând și uh, pierderea controlului asupra situațiile și condițiile economice. Domnul ministru, înainte, s-a referit cumva și la acest punct de vedere. Pierderea acestui control poate să conducă la un sistem pe care l-am uh, cunoscut foarte bine, cel legat de un sistem de barter, dar bineînțeles de existența unei economii uh, subterane. Uh, vorbim de planuri cincinale, am avut și înainte planuri cincinale, deci haideți să vedem cum putem să gândim această planificare în așa fel încât comunicarea între diversele zone care există în Europa să facă în așa fel încât să nu avem lipsa de informații și bazarea ideilor noastre pe informații eronate. Am avut un eveniment uh, remarcabil istoric care a însemnat 1989, iar după 1989, într-o anumită parte a Europei, a început un alt fenomen total opus celui dinainte, care a însemnat o forțare de dezindustrializare. Am încercat să ne anihilăm total această industrializare, încercând să trecem de la o economie planificată către o economie um, de data aceasta de piață. N-am definit bine ce înseamnă economia de piață, iarăși pericole pe care le văd prin tradiția pe care am avut-o anterioară în materialele și pozițiile pe care putem să le avem. Toate acestea sunt prise în niște <clears throat> procese care înseamnă declinul în angajare, vorbeam de șomerii de la început, declinul în comerțul exterior, declin economic, declin în producția pe care o avem, declin în servicii și schimbarea către sectorul de servicii, și, bineînțeles, declin în balanța economică. Cred că pentru Europa un asemenea scenariu și un asemenea model nu ar fi cel mai interesant. Pentru o anumită zonă din Europa, acest declin a însemnat un haos economic. Haosul acesta deși se baza pe ideea de a forma capitalul, și sunt iarăși dintre puținii care am asistat la un fenomen unic în istorie, să văd cum se formează capitalul într-o anumită societate, în practică capitalul respectiv s-a s-a format și se, se formează în continuare pe o bază greșită. Și iarăși acestea ar fi elemente care ar putea să ne uh, conducă să avem grijă în strategia pe care o prezentăm și mă uit la un element care a însemnat o privatizare canibalistică, o rotație continuă a birocraților, apropo și de ce se întâmplă și la uh, Bruxelles, scădere în productivitatea muncii, uh, foarte slabă conducere și existența experților în toate uh, domeniile. Pentru discuția noastră îmi puneam și câteva idei pe care ar trebui, câteva întrebări pe care ar trebui să răspundem și materialul prezentat caută să răspundă la unele dintre ele. Unul dintre ideile interesante este ce facem cu proprietatea intelectuală, revin la Calatrava și la geniu respectiv, cum ne protejăm elementul esențial european, inovația, care sunt politicile industriale în așa fel încât să putem să evităm greșelile pe care o parte din Europa le-a făcut, care sunt politicile inteligente de standardizare, până unde conducem standardizarea, care sunt resursele eficiente din punct de vedere economic pentru noi, vedeți lupta pentru resurse care există, cât putem să înverzim între ghilimele economia noastră și care este gradul de securitate pe care avem nevoie în materialele noastre. În analiza respectivă <clears throat> am încercat să fac o diagramă în care să pun elementele de succes care ar putea să conducă către o politică de industrializare, punându-le în opoziție cu elementele de insucces pe care într-o anumită zonă europeană le-am aplicat. Iar zonele respective ar fi foarte simplu, să încercăm să învățăm din nou ce înseamnă politica sectorului uh, public, să promovăm pioneratul și mândria națională, să avem o guvernare serioasă, să avem puterea să putem să ne consolidăm ceea ce facem și să trecem de la zona de, să zicem, de confruntare de box la o zonă de balet. Uh, aș aduce o corecție. În prezentarea inițială am fost prezentat ca lider sindical, sunt uh, pe partea cealaltă a boxului lider uh, patronal a unei organizații mari, organizații patronale din uh, România. Dar asta nu înseamnă că nu consider că baza în societate este dialogul pe care ar trebui să-l avem social. Iar succesul în politica de industrializare se va face numai pe baza de dialog social și de întâlniri de tipul acesta de a ne putea să împărtășim, împărtășim experiențele pe care le-am uh, făcut. Elementul esențial pe care consider în Europa și baza pe care ar trebui să ne bazăm este faptul că trebuie să devenim mai puternici întreprinzători. Și iarăși o analiză făcută comparativ cu situația de la mine din țară, ce ar trebui să însemne faptul că să devenim mult mai întreprinzători. Toate din elementele acestea au fost cuprinse în materialul și felicit uh, raportorul și cei care susțin raportul și materialul uh, privind industrializarea în Europa. Și încheia aici, cred că și susțin cu tărie o politică de industrializare europeană care să țină seama și de uh, micile erori pe care le-am făcut în o anumită parte a istoriei noastre. Succesul este totuși în partea de industrie, dacă o să avem industrie, o să avem și zone excepțională de servicii care să fie complementare pentru această uh, industrie. Mulțumesc. Ganz herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Iată perspectiva unui stat membru nou și, din nou, ideea de a avea consecvență în măsurile noastre. Bineînțeles, sper că vom avea posibilitatea să discutăm toate aceste lucruri. Mă bucur acum să îi urez bun venit domnului uh, Rainer Grieshammer de la un uh, think tank din Germania, Öko-Institut, un uh, think tank care a primit în urmă cu câteva zile un premiu de ecologie foarte renumit în Europa, în recunoașterea eforturilor din acest domeniu și, bineînțeles, ne bucurăm de inputul pe care îl va acorda pentru această discuție. Mulțumesc foarte mult pentru introducere, domnule președinte, onorați deputați, stimați colegi. Noua comunicare este, reprezintă o abordare nouă și interesantă are elemente individuale bune și pune accentul pe integrarea diferitelor câmpuri sau sectoare politice, lucru care reprezintă un progres. Bineînțeles, există în continuare nevoia de dezvoltare, nevoia de a discuta, de a comenta mai întâi de ce se numește Integrated Industrial Policy și nu Sustainable Industrial Policy. Bineînțeles, este vorba de vechiul conflict, dacă vreți, între competitivitate și caracter durabil. Întrebarea este unde localizăm aceste conflicte? Lucru care, răspunsul la această întrebare lipsește din comunicare, lipsește o analiză clară din care să rezulte această arie de conflict dintre competitivitate și caracterul durabil. Cred că acest lucru ar trebui să fie evidențiat, ar trebui să fie numit și ar trebui să fie cât se poate de clar pentru toată lumea unde anume în variile sectoare ale politicii industriale am avut elemente care nu au fost durabile. Cred că trebuie să subliniem care sunt câștigătorii și care sunt pierzătorii unei, industrii, unei, unei politici industriale. Și aici nu vorbim neapărat despre industria tradițională și industria nouă. Bineînțeles, industria tradițională se va păstra în multe sectoare fără să se modifice în nicio direcție, se va adapta, se va integra dar este important de subliniat care sunt pierzătorii și care sunt conceptele tranzitorii de care ar putea beneficia ei. Ar fi mai bine dacă obiectivele noastre ar fi structurate mai clar și dacă ar beneficia și de o anumită activitate de monitorizare, ideea de a activa un task force care să se ocupe de această monitorizare este o idee cât se poate de bună. O salutăm. În uh, documentul comisiei, bineînțeles, sunt abordate multe aspecte, multe dintre ele sunt bine abordate, dar din punctul nostru de vedere lipsește o descriere a sistemului în globalitatea sa, a felului în care interacționează condițiile cadru, și anume acelea care fac ca industria să fie de succes. Un exemplu practic. În spatele meu vedeți acest monitor frumos pe care este prezentarea PowerPoint. Este o tehnologie bună, dar, din păcate, majoritatea dintre dumneavoastră din spate nu se poate urmări această prezentare PowerPoint pentru că ecranul este prea mic. Deci, iată un exemplu practic de aplicare a tehnologiei care însă nu ține cont de condițiile generale cadru. Este nevoie de condiții cadru statale și de o serie de alte elemente care să sprijine, să promoveze inovația. Politica industrială trebuie să fie înțeleasă ca un sistem de inovații și un sistem care, bineînțeles, trebuie să țină cont de condițiile de pe piață în contextul în care beneficiază de un anumit cadru statal, după cum spuneam, și un sistem care ține cont de comportamentul consumatorilor. Dați-mi voie să consult notele mele. Important este ca politica industrială europeană și națională să beneficieze de o strategie clară de un roadmap, de o foaie de parcurs pentru anul 2020 și do- pentru anul 2050. Aș mai dori să subliniez că acest lucru trebuie să aibă loc pe diferite paliere. Bineînțeles, primul ar fi nivelul macro. Lucrul acesta se întâmplă în document. Apoi există și domeniul branșelor. Acesta nu este abordat ca atare în uh, documentul comisiei. Trebuie să vizăm fiecare sector în parte și trebuie să avem și o abordare transsectorială, dacă vreți, o abordare care lipsește din document. De asemenea, trebuie să vorbim despre palierul microeconomic și despre consumator. bineînțeles. În ceea ce privește condițiile cadru, dați-mi voi să vă mai dau un exemplu. În Germania, într-un mic oraș universitar, la Marburg, am avut o dezbatere interesantă, pentru că acolo Consiliul Local a decis ca toate clădirile să fie dotate cu o instalație solară. Aceasta, bineînțeles, a rezultat într-o mare dezbatere și se știe foarte bine, este unul dintre pașii cei mai uh, ieftini de a promova această tehnologie, implementând-o pur și simplu și totuși s-a vorbit în acest context de, de, despre o ecodictatură. Și nu, aș spune, nu, nu este vorba despre ecodictatură, este vorba pur și simplu despre politică industrială. Are sens din punct de vedere ecologic să se facă acest lucru, este, are sens și din perspectiva consumatorilor, acest lucru generează locuri de muncă, promovează IMM-urile, dar pentru că acest lucru să aibă succes, este nevoie de condiții cadru care trebuie dezbătute. Ele pur și simplu aparțin de acest domeniu. În a doua parte a prezentării mele aș dori să mă refer la unele aspecte, să le evidențiez, pe care le-am ordonat în funcție de palierele inovației pe care le reprezintă. Primul l-am abordat deja de două ori. Așadar, este nevoie de o formulare clară a obiectivelor pe termen lung, din 2020 și mai departe. Deci să reținem este vorba despre obiective și nu și despre felul în care se ating aceste obiective. Cel mai important este să avem obiectivele, după care ne descurcăm. Al doilea punct ține de condițiile de piață. Aici am fost cât se poate de surprinși de faptul că documentul nu face vorbire despre cerere pentru că politica industrială nu reprezintă doar o ofertă, ea are nevoie de o cerere. Și aș dori să subliniez că nu s-a gândit, nu s-a gândit nimeni la, la cadrul pe care trebuie să-l ofere statul în acest context. Poate că unii au spus, ei bine, acest lucru nu are nicio legătură cu industria, dar, bineînțeles, statul are o mare influență asupra pieței, asupra cererii și mai ales când este vorba despre o piață internă mare, cum este cea a Europei, a nu vorbi despre aceste aspecte este greșit. În ceea ce privește condițiile cadru statale, aș dori să ne concentrăm asupra legilor care creează, practic, piețe. Politica industrială și noile tehnologii au succes atunci când în piața națională din care provin pot fi testate. Dacă lucrăm doar pentru piețe străine, succesul nu poate fi decât limitat. Al patrulea punct, pentru tehnologie sau pentru tehnologii avem nevoie de obiective clare, după cum am mai spus. Sunt ușor dezamăgit de faptul că în uh, comunicarea, în, în documentul respectiv se vorbește despre key technologies, dar tehnologiile ecologice nu sunt abordate decât într-o a doua frază mai puțin importantă. Un al doilea punct pe care aș dori să-l uh, observ, unul foarte important pentru succesul politicii industriale, este următorul – nu trebuie scurtat doar time to market, lucru care constituia reproșul clasic adresat industriei europene, și anume că da, erau foarte buni la nivelul brevetelor, dar timpul până când respectivul uh, produs ajungea pe piață era foarte lung, spre deosebire de pie- piețele chinezești sau japoneze. Dar, de 10 ani încoace avem o problemă mult mai importantă și mult mai gravă, și anume faptul că noile tehnologii nu ajung la consumator. Într-adevăr, se obțin produse eficiente din punct de vedere energetic, dar acestea nu sunt cumpărate, nu sunt achiziționate de consumator, lucru care reprezintă un obstacol major pentru dezvoltarea industriilor, pentru că nu există cerere. Aici trebuie să găsim căi noi de a reuși. Și Trec acum la un nou punct. Dacă dorim să vindem aceste produse și dacă dorim ca aceste produse să fie durabile, trebuie să mizăm mult mai mult pe campanii care să se concentreze pe astfel de produse și aceste campanii nu trebuie sprijinite cu bugete mici și nu trebuie să fie doar niște campanii naționale, ci trebuie să fie campanii europene care să beneficieze de bugete mult mai substanțiale, astfel încât produsele europene să fie promovate, mai ales produsele de tip top runner. Aș dori să închei spunând următoarele. Vis-a-vis -vis de infrastructură. Dacă observați trendurile pentru următorii 10-20 de ani, veți vedea că ne vom confrunta cu o nouă infrastructură de producere de energie, cu noi generații de mașini și așa mai departe. De exemplu, vor exista mașini electrice. Orientarea, în general, privind infrastructura, va fi una diferită. Aceste trenduri se anunță deja de pe acum și în multe state Există proteste masive împotriva acestor modificări de infrastructură. Aceste proteste își doresc să amâne această modificare cu câțiva ani, dacă nu chiar decenii. Dacă nu ne reușește la nivelul Uniunii Europene să găsim o soluție astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple, politica industrială europeană are un viitor sumbru. Este important să subliniem că nu este vorba despre activistul tipic verde care organizează aceste proteste, ci pot fi tot felul de actori, pot fi cetățeni care se îndreaptă împotriva centralelor nucleare și așa mai departe. Sunt fost, foști industriași, sunt procurori, uh, președinți de instituții de institute de marketing și așa mai departe. Trebuie să avem grijă. Un exemplu drastic, aș zice, ar fi următorul. Știți că elvețienii au. Știți că se dorește extinderea căilor ferate în toată Europa. În Elveția s-a reușit acest lucru, în regiunea Rinului la fel și este clar că transportul pe această cale va fi amplificat cu 100% în următorii ani, deci este nevoie de soluții, este clar. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult că ați spus că este nevoie să existe acceptanță din partea consumatorilor, astfel încât politica industrială să poată funcționa bine. Ultimele două prezentări vin din partea partenerilor sociali, așadar din partea acelora care stabilesc care este, care, care dau un cadru uh, industriei. Mă bucur foarte mult de prezența doamnei Judith Curtin Darling din partea Federației uh, Europene pentru lucrători metalurgiști și ea ne va da o un punct de, ne va oferi un punct de vedere din, din această sferă. Mulțumesc! Good afternoon. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați invitat și Confederația Metalurgiștilor Europeni pentru a ne prezenta părerea în legătură cu viitorul politicii industriale. E vorba aici nu doar de raportul pe care îl face Comisia aceasta parlamentară, e vorba de asemenea și de propunerea Comisiei pe care o salutăm. În primul rând, aș vrea să vă spun că în numele federației noastre și împreună cu alte federații am avut o abordare comună pentru sectorul minier, pentru cel textil și al pielăriei. În ceea ce privește această agendă a Comisiei Europene. Și înainte de publicarea acestei agende, ne-am prezentat uh, și noi uh, perspectiva în legătură cu uh, politica industrială. Prima problemă care se pune este că trebuie să ne menținem tradiția și nivelul de ambiție. Și criza economică a arătat cât de important este să avem un țesut industrial aici în Uniunea Europeană. Și de asemenea s-a văzut uh, cât de greșit a fost să ne îndreptăm exclusiv, uh, numai, să ne, exclusiv către servicii. Cât de greșit a fost să delăsăm latura industrială. Ei bine, între timp am auzit multe vorbe frumoase, însă așteptăm acum să vedem care vor fi uh, propunerile concrete. Trebuie să încercăm să anticipăm și să gestionăm schimbările prin care trece economia europeană. Noi vrem ca economia să fie mai durabilă, mai eficientă în ceea ce privește energia, însă e clar că această schimbare trebuie să se facă într-un mod acceptat de toți partenerii sociali. Și pentru asta e nevoie și de instrumente financiare și de reglementare. Deci nu trebuie, nu avem cum să lăsăm totul doar uh, pe seama pieței. Trebuie să avem niște politici clare în acest sens. În acest sens, um, Federația Metalurgiștilor Europeni salută propunerea făcută. Sunt uh, multe elemente, multe propuneri pe care le-am așteptat de foarte mult timp. Credem că e important să avem o bază manufacturieră cât mai largă, însă și cât mai diversificată. Asta pentru a garanta niște locuri de muncă de calitate pentru ca lucrătorii din întreaga Uniune să aibă perspective de angajare pe termen lung. Ceea ce e interesant pentru noi, un element pozitiv din cele două rapoarte, din, raport și din comunicare, este ideea că sectorul producției reprezintă una din cheile uh, la această problemă cu, la probleme cu care ne confruntăm, fie că e vorba de demografie, fie de uh, șomaj. Salutăm agenda sectorială care este propusă și de asemenea ne bucură faptul că vor exista planuri de acțiune sectoriale. Sperăm astfel ca politica industrială să fie printre priorități. Federația noastră de ani de zile s-a implicat în mai multe foruri privind uh, politicile industriale, fie că e vorba de industria navală, de industria automobilă, Cars 21, sau uh, platforma privind uh, tehnologia metalurgică. Deci, după părerea noastră, e nevoie, de niște, e nevoie ca aceste politici să fie elaborate și mai mult. De asemenea, salutăm faptul că în cele două documente se recunoaște un lucru și anume că toate sectoarele trebuie incluse. Din perspectiva noastră, noi vorbim dintr-o abordare a lanțului de uh, aprovizionare, deci nu putem uh, avea o viziune strategică fără să includem și lanțul de aprovizionare. O politică integrată, prin urmare, este uh, binevenită și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce va spune Direcția Generală Energie în ceea ce privește uh, infrastructurile. Domnul Bernard Lange a venit cu acea propunere pentru a avea un grup de lucru. Da, e o propunere bună pentru a putea uh, avea o abordare cât mai coerentă. Am spus tot ceea ce salutăm, am spus tot ceea ce ni se pare pozitiv, însă e clar că avem și niște cerințe. În legătură cu uh, elementele mai slabe din această comunicare și din raport. În primul rând, industria, politica industrială trebuie să fie legată de o politică macroeconomică. Deci se vorbește de programe de austeritate masive la nivel național și în același timp de o politică industrială comună. Însă Există aici anumite neconcordanțe. Noi salutăm includerea unor noi propuneri financiare, cum ar fi crearea de obligațiuni euro pentru marile investiții. Avem nevoie de o politică monetară și bugetară care să fie clară la nivel european și național. Avem nevoie de niște strategii de investiții. Și din perspectiva sindicatelor europene, credem că e nevoie de o taxă pe tranzacțiile financiare pentru a aduna niște bani care să fie folosiți pentru transformarea industriei și economiei uh, europene într-un model mult mai durabil. Asta e panorama macroeconomică, unde vedem această contradicție între ambiție și austeritate și unde investițiile reprezintă practic uh, problema centrală. Însă cred că problema cea mai mare din această agendă și în care se vorbește acum și în raportul domnului Lange, deci noi nu credem că putem avea o politică industrială la nivel european sau național care să reușească fără o Europa socială puternică și fără o implicare a lucrătorilor în fiecare etapă din, această, din acest proces. În agenda Comisiei se vorbește de competitivitate și durabilitate, însă să nu uităm că dezvoltarea durabilă se bazează pe trei uh, lucruri, pe industrie, pe mediu, dar și pe dimensiunea socială. Și noi credem că aici uh, e problema cu această agendă. În ceea ce privește competitivitatea, crește presiunea asupra salariilor, asupra condițiilor de sănătate și să nu uităm că dacă vrem să fim competitivi, trebuie să inovăm și să avem o calitate la nivel social și de mediu. Nu trebuie să subminăm condițiile de lucru, nici uh, puterea de cumpărare și, uh, prin urmare, cererea internă. Deoarece cererea internă după părerea mea, reprezintă un element care are de suferit în politicile europene și revin la ce am spus și mai înainte că trebuie să facem aici legătura cu achizițiile publice și că trebuie sprijinite uh, produsele inovative pentru a putea fi comercializate. Trebuie să asigurăm o coeziune socială și trebuie să facem uh, față acestei crize fără să uh, reducem uh, ceea ce s-a obținut la nivel social. Într-adevăr, trebuie să gestionăm schimbările și salut faptul că se dorește o consultare a partenerilor sociali privind Uh, anticiparea și gestionarea transformărilor. Avem nevoie de politici de învățare de-a lungul vieții, de asemenea trebuie să avem dreptul la pregătire și reformare profesională atunci când uh, uh, multe persoane își pierd locurile de muncă. Deci trăim într-o societate care e în transformare. Se tot spune despre faptul că avem nevoie de o industrie, însă să nu uităm că avem nevoie și de lucrători calificați. Avem de asemenea nevoie de o politică a muncii active pentru toți lucrătorii și de asemenea trebuie promovată uh, securitatea socială, asigurările sociale. Deci, în ceea ce privește politicile de flexisecuritate care sunt propuse, acestea nu sunt suficiente, după părerea noastră, pentru a face față situației. Credem că piața unică europeană are un potențial uriaș pentru a promova noi servicii și noi produse, însă există dezechilibre pe piața internă. Iar subminarea drepturilor sociale și limitarea potențialului de creștere uh, reprezintă o problemă peste tot în Uniunea Europeană. Noi, metalurgiștii europeni, ne opunem uh, faptului că multe multinaționale se folosesc de globalizare, de foarte multe ori creează conflicte între lucrătorii dintr-o anumită regiune și cei din alte regiuni. Să nu uităm de asemenea uh, că de foarte multe ori este subminat, sunt subminate și negocierile colective. Am văzut de, de asemenea că de multe ori și guvernele practic asmut uh, lucrătorii împotriva altor lucrători din alte regiuni în aceste situații de globalizare și de externalizare. Trebuie să avem uh, o participare la toate nivelurile, o participare a lucrătorilor în ceea ce privește stabilirea politicii industriale. Și această participare să se facă prin platforme la nivel sectorial sau de întreprindere. Deci participarea lucrătorilor este fundamentală. Și dialogul social uh, e foarte important și mă bucură ceea ce a spus colegul din România. Dialogul social nu ar trebui să aibă loc doar în perioadele de restructurare, nu, ar trebui să fie un element central din sistem, pentru că atunci când ajungi într-o situație de restructurare să existe suficientă încredere între uh, patronate și uh, lucrători pentru a putea face restructurarea respectivă așa cum trebuie. De asemenea, să vedem și procedurile de control a fuziunilor să vedem dacă se fac evaluări așa cum trebuie și dacă lucrătorii pot participa la acest proces. Principalul proces, uh, principalul mesaj, mă scuzați, pe care vreau să-l transmit uh, eu aici este că, din păcate, dimensiunea socială nu este suficient de puternică ar trebui să se pună mai mult accentul pentru, pe dimensiunea socială dacă vrem că, într-adevăr, economia noastră să fie durabilă. Câteva cuvinte acum, dacă îmi permiteți, în legătură cu politicile energetice și materiile prime. Sunt două politici cheie care au un impact asupra industriei prețul din ce în ce mai crescut la energie și scăderea de investiții uh, în domeniul energetic, deci acestea sunt uh, uh, printre provocările majore cărora trebuie să le facem față în acest domeniu. Împreună cu celelalte sindicate europene, um, facem tot posibilul și cerem înființarea unei autorități de reglementare în sectorul energetic, împreună cu uh, sectorul de infrastructură și cel al echipamentelor. Deci vrem ca planurile de investiții făcute uh, în acest domeniu să se facă conform foilor de parcurs europene. În ceea ce privește acum materiile prime, așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei privind materiile prime, să trebuie să vă spun că una din lacunele nesoluționate deocamdată are de-a face cu specula care există pe piața de materii prime, lucru care sporește foarte mult greutățile cu care se confruntă această industrie. În ceea ce privește inovarea, s-au spus foarte multe, nu voi intra în multe detalii, însă aș vrea să vă spun că în acest domeniu am dorit ca politica privind inovațiile să fie mult mai largă, să se includă aici și lucrătorii, să poată participa uh, și ei și ca o propunere concretă spunem că Institutul European de Tehnologie ar trebui să aibă noi uh, competențe pentru a putea colabora cu partenerii sociali. În ceea ce privește inovarea tehnologică, acel procent um, obiectiv de 3% este important pentru noi în continuare și sperăm ca și sperăm să se elaboreze și alte politici la nivel european pentru a îmbunătăți capacitatea regiunilor mai slab dezvoltate și pentru a putea dezvolta așa cum trebuie potențialul noilor state membre. Deci aici, într-adevăr, uh, punem accentul. În ceea ce privește acum uh, transformarea sectorială industriilor. Salutăm angajamentul luat de a avea o agendă sectorială în politica industrială. Credem că dacă avem o perspectivă din perspectiva lanțului de aprovizionare și a industriilor de producție. Deci doar așa putem anticipa uh, transformările sociale și economice care vor surveni. Deci salutăm planurile de acțiune sectoriale și ideea de a avea o agendă de lucru bazată pe aceste sectoare. Noile tehnologii de care avem nevoie pentru energiile regenerabile pentru reciclare au un rol important pentru a reduce costul energiei pe termen lung. Însă să nu uităm că aceste noi tehnologii nu au cum să existe și nu au, nu au, fi, nu au uh, cum să fie inventate, inventate fără participarea uh, tuturor membrilor din uh, aceste sud, din sectorul respectiv. Politica industrială trebuie să abordeze modificările structurale din toate sectoarele și avem nevoie de măsuri sociale pentru a uh, împiedica o concurență între anumite regiuni. Toate secțiunile din lanțul de valoare trebuie abordate și să nu uităm că vorbim aici de o industrie practic la nivel european, deoarece industriile naționale practic au cam dispărut. Vrem să jucăm un rol important în acest proces și deci aici mă refer la politica industrială internă, însă elementele pe care le-am menționat eu aș vrea să le văd și în politica externă a Uniunii Europene. Deci să avem o viziune durabilă la nivel intern înseamnă să o ai și la nivel extern. Ce înseamnă asta? Să promovăm standarde ecologice în acordurile comerciale, să tragem la răspundere multinaționalele în ceea ce privește investițiile, în ceea ce privește comportamentul companiilor uh, de-a lungul lanțului de aprovizionare. De asemenea, să se facă niște evaluări de impact uh, social mult mai bune ale acordurilor bilaterale și multilaterale. Cred că am reușit să vă prezint uh, o parte din uh, părerile pe care le-au metalurgiștii europeni și țin să vă spun că așteptăm cu nerăbdare să vedem cum se vor desfășura lucrurile în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru că doriți să jucați un rol activ în tot acest proces și pentru contribuția la poziția pe care noi am expus-o. Îmi face plăcere acum să vi-l prezint pe ultimul invitat, domnul René Van Zloten, din partea industriei chimice, din partea CEFIC. Știți foarte bine că industria chimică este peste tot, este omniprezentă, este o industrie cheie pentru economia europeană. Domnule Van Sloten, aveți cuvântul. Chairman, members of the European Parliament. Bună ziua, uh, doamnelor și domnilor, dragi deputați. Aș vrea în primul rând să mulțumesc Comisiei ITRE pentru că mi oferă această oportunitate de a prezenta punctul de vedere a industriei noastre asupra politicii industriale. Avem uh, o cifră de afaceri de 450 de miliarde de euro, un surplus uh, economic de 42 de miliarde de euro în 2009 și un total de 1,2 milioane de locuri de muncă. Iată deci industria chimică europeană este un lider mondial în ziua de astăzi reprezentând 24% din vânzările la nivel mondial. Iată deci și sper să rămânem pe această poziție de lideri. După cum știți, industria chimică a fost afectată în mod grav de criza economică. Acum ne reîntoarcem la normal, încet, încet, fără să fie ajuns însă la nivelul dinaintea acestei crize. Sectorul nostru dorește să creeze o nouă bunăstare, să ofere locuri de muncă, să creeze din ce în ce mai multă bogăție, chiar și în aceste momente dificile. Deși analiza ne arată că industria chimică se află încă într-o poziție foarte bună, nu putem ignora faptul că alte țări și regiuni încerc, încearcă să ne ajungă din urmă. De altfel, în urmă cu 10 ani, partea noastră din vânzările chimice internaționale reprezentau 32%. Producția chimică acum are loc uh, în alte părți ale lumii și țările emergente din Asia sunt din ce în ce mai prezente. Iată de ce concurența și concurența pentru investiții acum se desfășoară la nivel global. Inducția, industria europeană este uh, pusă într-o situație din ce în ce mai dificilă și, de asemenea, se află sub o presiune reglementară foarte mare. Aceasta rezultă din implementarea directivelor precum RICI, sistemului de comerț cu emisii, industria, um, directiva cadru asupra apei, directiva asupra emisiilor comerciale și așa mai departe. Cerem să se recunoască, deci, dificultățile care au fost cauzate de aceste reglementări pentru miile de IMM-uri în acest domeniu în Europa. Mărimea lor mică și resursele limitate le fac să aibă dificultăți pentru a face față acestor regulamente. E vorba de companii vulnerabile din punct de vedere a poverii administrative și a costurilor și se confruntă cu probleme în ceea ce privește finanțarea și, pe de altă parte, industria chimică trebuie să răspundă cerințelor de utilizare din ce în ce mai mare a materiilor prime regenerabile și, de, a, și a produselor din ce în ce mai ecologice. Iată de ce recunoașterea rolului important acestei industrii pentru economie uh, Europeană în comunicarea Comisiei și în raportul domnului Lange este atât de importantă și se acordă o deosebită atenție documentelor care se referă la poziția IMM-urilor. Europa trebuie să se întărească la nivel exterior, să ajungă la o poziție din ce în ce mai bună care să acopere întregul lanț valoric de la industrie de bază până la cele mai sofisticate. Doar atunci Europa va fi în stare să genereze bunăstare și locuri de muncă necesare pentru a menține standardele noastre. Într-adevăr, Europa n-ar trebui să reinventeze economia, ci să construiască pe bazele existente care au avut succes și care sunt caracterizate de clastere industriale interrelaționate. Instituțiile europene și sectorul privat pot și ar trebui să lucreze mai îndeaproape pentru a asigura viitorul industrial al Europei, care este o bază a prosperității și durabilității. Pentru CEFIC, prioritatea numărul unu acestei politici industriale este aceea de a întări o economie competitivă, interconectată și durabilă. Industria chimică este reprezentanta unui sector high-tech care poate juca un rol deosebit în elaborarea de soluții pentru provocări ale societății de importanță, precum ar fi energia, schimbarea climatică, eficiența resurselor și așa mai departe. Avem nevoie de o politică industrială cu adevărat integrată și durabilă la nivel european. Această politică industrială n-ar trebui să fie de natură intervenționistă, ci ar trebui să creeze condițiile favorabile pentru ca industria să prospere. Politica industrială ar trebui să aibă un impact asupra competitivității industriei și, de asemenea, la nivelul concurenței și a politicilor de inovație. Se referă, de asemenea, la politici din alte domenii, cum ar fi energia, mediul, transportul sau politicile comerciale. Ce fic dorește ca acestea să fie recunoscute în mod expres, așa cum s-a făcut în comunicarea Comisiei și în raportul domnului Lange. Unul dintre punctele tare ale industriei chimice europene este integrarea sa în rețelele de inovație și de cercetare și, de asemenea, în clustere, incluzând aici și acea rețea valorilor. Acestea nu trebuie confundate însă cu clusterele manufacturiere. Rețelele de inovație și clusterele nu se limitează doar la industria chimică, ci au legătură cu toate industriile manufacturiere principale. Prin noi materiale și procese, industria chimică pregătește practic baza pentru inovație și pentru durabilitate și nu doar pentru propria sa industrie, ci și pentru industriile client. Cu alte cuvinte, industria noastră se află la baza durabilității în Europa. În ceea ce privește inovația, au existat uh, elemente pozitive atât în uh, industria chimică cât și la nivelul autorităților. Noi salutăm definiția inovației cuprinsă în raportul domnului Lange și recunoașterea faptului că toate inițiativele care susțin inovația trebuie să acopere întregul proces al valorilor. Există multe elemente pozitive în comunicarea Comisiei, care reprezintă un punct de plecare încurajator. CEFIC dorește să, ca inovația să fie inițiată și susținută, de asemenea, la nivel financiar și politic, în mod simultan. Toate politicile de viitor ar trebui să activeze acest lanț al valorilor. De exemplu, cerința de clădiri ale inovației nu ar trebui să se adeseze doar industriei construcțiilor, ci ar trebui să includă și alte părți ale lanțului de valori și în felul acesta ar trebui să grăbească apariția pe piață a produselor cu adevărat necesare. Toate parteneriatele pentru inovație din comunicarea Comisiei, care au fost uh, formulate, au fost formulate consultându-se doar cu o singură industrie. Totuși, după cum vă spuneam, inovația reprezintă un lanț și toate elementele acestui lanț trebuie să fie întărite. Și tocmai pentru că industria chimică reprezintă o industrie care oferă soluții pentru problemele societății, își oferă acest rol de adevărat capitan al lanțului valorilor în trei parteneriate importante, cel asupra utilizării eficiente a apei, a orașelor inteligente și, de asemenea, pentru viitorul parteneriat pentru o producție durabilă, astfel încât să se ajungă la propuneri concrete și acțiuni concrete care să fie făcute la nivelul organismelor de guvernanță și în parteneriatele de inovație. Pentru inovație e nevoie și de competențe potrivite. Două analize importante, una făcută de comisie și cealaltă realizată de CEFIC, se referă la viitoarele nevoi din punctul de vedere a competențelor pentru această industrie. Ambele analize arată că e nevoie de o actualizare a curiculumului în învățământ în ceea ce privește respectarea drepturilor proprietății intelectuale, finanțele și comunicația. Recomandările noastre se bazează pe strategii care ar trebui să se aplice pe, la nivel orizontal în industria chimică și să se identifice competențele necesare pentru implementarea inovației pe viitor. Această dorință care a fost manifestată la nivelul analizei a fost uh, trimisă comunității educației și academiilor pentru a fi integrată în programul de învățământ. E nevoie de oameni care să fie pregătiți, care să fie o forță de muncă multidisciplinară și să poată face față inovațiilor necesare. Anul Internațional al Chimiei în 2011, care a fost organizat sub auspiciile IUPAC și a Națiunilor Unite, vor reprezenta o ocazie de aur pentru a întări dialogul între universități și mediul de afaceri și pentru a stimula atractivitatea acestei industrii chimice pentru noi tinere talente. Europa, în mod clar, are un rol important de jucat în acest sens. Industria chimică are o competitivitate crescută care vine tocmai din aceste clastere manufacturiere. Noi considerăm că trebuie să îmbunătățim eficiența logistică în aceste clastere și interconexiunile dintre ele prin crearea unor platforme locale și printr-o cooperare la nivelul industriei cu autorităților publice locale. Deși există câteva inițiative locale pentru a întări această cooperare între clastere, nu există încă o abordare sistematică la nivel european pentru îmbunătățirea infrastructurii între aceste clastere la nivelul rețelei europene. Înființarea unor astfel de platforme locale ar trebui să fie promovată de către o platformă paneuropeană care să implică, implice diversi actori de pe piață și care să aducă la oaltă celelalte inițiative. Considerăm că aceste aspecte n-au fost suficient de bine prezentate în comunicarea Comisiei. O reglementare mai inteligentă și o îmbunătățire a evaluării de impact sunt obiective de lăudat, însă până la ora actuală acestea nu sunt aplicate, rămân doar un vis frumos. Industria trebuie să facă față foarte numeroaselor texte legislative și mai avem foarte multe incongruențe și o lipsă de coordonare între textele legale și felul în care sunt implementate în statele membre problema a competitivității, a evaluării ex post și a testelor făcute sunt binevenite, dar trebuie să se facă și o evaluare calitativă a clusterelor în ceea ce privește legislația de care avem nevoie pentru a ține cont de sfaturile științifice, de consultare, de o evaluare comparativă internațională, de coerența cu celelalte legislații europene și să se ajungă la un nivel de simplificare adecvat. Așa cum s-a arătat și mai devreme, accesul la materiile prime și prețul marcat de piața internațională sunt importante pentru ca industria noastră să aibă succes, în special pentru industria chimică care depinde foarte mult de importurile de materii prime din afara Europei și care este vulnerabilă atunci când aceste prețuri sunt distorsionate un număr din ce în ce mai mare de țări terțe au avantaje necompetitive prin introducerea de restricții la export, taxe la export și sisteme de prețuri în paralel pentru materii prime de bază. Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică comercială foarte atentă față de astfel de politici și să le aducă în fața OMC-ului atunci când e posibil sau să includă, de exemplu, interdicția unor astfel de politici în acordurile comerciale bilaterale. Dacă Europa dorește într-adevăr să-și înverzească, să facă acel lanț al valorii să fie mai ecologic, ar trebui să înlăture și acele distorsiuni care vin din politica agricolă comună pentru că între 40 și 60% din taxele la import, de exemplu pentru materiile prime regenerabile asupra carbohidraților sau bietanoilor, afectează industria noastră. Și mai rău, utilizarea energetică și drept combustibil a biomasei este favorizată în mod sistematic de subvenții și de alte măsuri discriminatorii. Aceste aspecte trebuie să fie analizate în mod urgent de către Comisie, care până acum n-a reacționat și în fața mesajelor noastre și a Parlamentului European pentru ca prețul la aceste materii prime regenerabile să fie analizat, pentru că aceasta este o condiție de bază pentru dezvoltarea unei economii ecologice. În ceea ce privește materiile prime critice, industria chimică poate aduce soluții inovatoare pentru o mai bună utilizare și pentru reciclarea acestora. Există astfel de exemple de optimizare a materiilor prime, cum ar fi, de exemplu, o reciclare completă a acestora. Industria chimică poate oferi alternative și în ceea ce privește materiile prime care sunt insuficiente. În ceea ce privește res resursele și eficiența acestora, am dori ca aceste recomandări să fie incluse în mod clar în comunicarea Comisiei, astfel încât să ajutăm la performanța mediului și a sănătății, o utilizare eficientă a resurselor și o minimizare a deșeurilor pentru industria chimică europeană, pentru că aceasta să beneficieze de pe urma creșterii importante în alte regiuni economice, avem nevoie de o politică comercială, nu doar care să deschidă noi piețe, ci care să impună și niște instrumente de apărare comercială pentru a face față competenței neloiale. Comisia Europeană ar trebui să impună niște obiective stabilite în comunicarea europeană globală ar trebui să se asigure că la negocierea finală de la Doha să se asigure un adevărat acces pe piață pentru industria chimică europeană, atât în țările emergente cât și în țările OCDE, prin niște nivele sectoria, niveluri sectoriale ambițioase. Comisia ar trebui de asemenea să ajungă la niște acorduri de liber schimb bilaterale și regionale cu țările din Asia și America Latină. E binevenit un dialog și cu alte țări, dar regretăm faptul că până acum acest dialog nu a dus la rezultatele scontate. Este important să creăm niște condiții cadri, cadru foarte bune pentru industria europeană și pentru sectoarele concrete. Recomandările venite din partea grupului la nivel înalt asupra competitivității în industria chimică reprezintă o agendă strategică în domenii precum inovația, drepturile de proprietate intelectuală, reglementarea, energia, schimbarea climatică, logistica sau politica comercială. CEFIC regretă faptul că până acum implementarea acestor recomandări, a multora dintre ele încă nu s-a făcut, și salutăm referințele care s-au făcut în comunicarea Comisiei și în raportul domnului Lange în acest sens. Considerăm că gruparea industriilor în comunicarea Comisiei nu este potrivită pentru industria noastră. Sectorul nostru va juca un rol important pentru a aduce soluțiile de care avem nevoie pentru a trece de, spre o economie eficientă și cu o utilizare scăzută a carbonului. Și aceasta nu doar prin capacitatea sa de inovație, ci și prin poziția sa importantă la nivelul lanțului valorilor. De aceea aș vrea să fac mențiune aici în contextul anului chimiei, care va, va avea loc la anul și unde vom avea o expoziție în clădirea Berlamont în luna iulie. În ceea ce privește utilizarea intensivă a energiei în industria noastră, acesta este foarte importantă, pentru că industria noastră depinde de alte industrii precum cea petrochimică și a clorului pentru a construi noi capacități, de exemplu în Orientul Mijlociu, distorsiunile existente în ceea ce privește prețul aplicat materiilor prime în domeniul petrochimic și al fertilizatorilor, felul în care se implementează schema de comerț cu emisii și celelalte măsuri în acest sens pot afecta în mod direct competitivitatea noastră. Sperăm că până la urmă, dacă Europa va lua măsurile potrivite pentru a implementa o, industrie, o politică industrială integrată și globală, vom reuși să ne menținem pe poziția de lider la nivel internațional și pentru a duce mai departe durabilitatea. Vă mulțumesc! Ja, ganz herzlichen Dank. Mult. Din nou o poziționare foarte explicită din partea reprezentanților industriei chimice. Stimați colegi, acum este rândul dumneavoastră. Aveți posibilitatea să faceți observații, să adresați întrebări, după care la final uh, voi lua eu din nou cuvântul și voi acorda cuvântul. Colegul Costet dorește să ia cuvântul. Doamna Grostet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor invitațiilor de astăzi pentru intervențiile dumnealor care ne arată cât de clar trebuie să dăm dovadă de uh, multă ambiție pentru a avea o adevărată politică industrială europeană. Mă tem însă că nu vom rămâne decât la nivelul vorbelor și că nu vom reuși să depășim acest obstacol pentru a trece la fapte. Trebuie să ne asigurăm că politica noastră industrială nu va avea aceeași sorți de izbândă ca și um, strategia de la Lisabona. Deci, uh, Sper ca politica industrială să nu fie și ea încă o dorință frumoasă în cadrul strategiei 2020. Deci, uh, le mulțumesc participanților și aș avea câteva întrebări. În primul rând, cum să finanțăm această politică industrială europeană? Dacă vrem să ne concentrăm eforturile asupra industriei europene, uh, E clar că va trebui să intrăm în detalii în ceea ce privește finanțarea. Să vedem dacă s-a vorbit despre capitalul uh, de risc. Deci trebuie să definim uh, structura acestui fond european de capital de risc. S-a vorbit de asemenea despre o piață europeană a brevetelor. Da, de foarte mult timp așteptăm brevetul european, însă de ce nu ajungem la acest concept? pentru a combate contrafacerea copilei ilegale, pentru a proteja dreptul de proprietate intelectuală. Nimeni n-a vorbit despre competențele băncii europene de investiții aici, nici despre parteneriatele public-privat care ar permite o împărțire a costurilor. De asemenea, toate intervențiile s-au referit la politica externă a Uniunii Europene. E nevoie de o voință politică extraordinară pentru a vorbi pe un singur glas și vedem că în momentul de față Uniunea Europeană nu reușește să facă acest lucru, mai ales în acest domeniu. din păcate, nu ne întrebăm într-adevăr, nu ne punem întrebarea uh, care este adevărata reciprocitate, cum se poate defini o regulă a reciprocității. Se vorbește despre constrângeri de mediu, despre reglementarea care e o povară pe umerii industriei, reglementarea de mediu sau cea socială. Uh, Dacă vrem o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, va trebui să ne întrebăm, într-adevăr, ce facem și uh, ce se întâmplă de asemenea la granițele noastre în ceea ce privește dioxidul de carbon. De asemenea, nu s-a prea vorbit de trasabilitatea produselor importate în Uniunea Europeană, nu s-a vorbit nici despre etichetarea de origine verificarea păi, originii, un element care ar putea fi foarte important în acest cadru privind reciprocitatea. De asemenea, când vorbim despre interacțiunea dintre competitivitate și industrie, e clar că, după părerea mea, nu o industrie competitivă și una durabilă reprezintă același element. Însă cum vom finanța dezvoltarea, cum o vom sprijini, ce se va întâmpla cu programele de dezvoltare și cercetare. Pentru a fi competitiv, trebuie să ne exportăm standardele europene. Iată deci o serie de întrebări. Și chiar dacă supăr pe unii, deci trebuie să spun un lucru. Avem noi vreo șansă să creăm o adevărată politică industrială europeană fără să modificăm regulile de la OMC? Deci vom fi atât de curajoși să facem acest lucru? Parlamentul va face acest lucru? Domnului Tajani, comisarului, se reproșează că e prea vacă, că nu intră în anumite detalii. Da, asta se întâmplă deoarece nu avem o idee comună la Comisia Europeană în legătură cu politica industrială europeană. Există prea multe divergențe între diferiți comisari, cei care se ocupă de concurență, de exemplu, și cei care doresc cu orice preț și îi înțelegem, deci să mențină locurile de muncă din sectorul industrial pe teritoriul Uniunii Europene. Uitați-vă câte întrebări avem. Suntem gata, deci, să punem sub semnul întrebările regulile OMC-ului, să vedem de asemenea ce se întâmplă și cu acordurile bilaterale cu anumite țări care nu mai sunt emergente. Deja s-au ridicat la suprafață. Mă întreb de asemenea dacă vom include trimiteri la modifica, uh, privind modificarea acordurilor de parteneriat. E bine, știm, de exemplu, că Comisia Europeană nu e de acord. Uitați-vă deci cât de greu este să creăm adevărată politică industrială europeană. Și de aia trebuie să fim puternici și să lucrăm împreună pentru a influența Comisia și Consiliul pentru a putea reuși să vorbim pe un singur glas, deoarece dacă nu vorbim pe un singur glas, nu avem cum să avem o politică industrială comună puternică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, nu Lenciu. Dinte, în primul rând, uh, doresc să vă felicit și să, pentru raportul pe care, proiectul de raport pentru care l-ați făcut și de asemenea să vă mulțumesc pentru munca deosebită depusă pentru întocmirea acestui raport de asemenea, să mulțumesc specialiștilor de față pentru uh, sugestiile și ideile pe care le-au ni le-au prezentat aici și de care cu siguranță vom ține cont. Eu aș avea două întrebări să le pun specialiștilor. Uh, în primul rând, uh, dacă dânsii consideră că politica industrială pe care o dorim să o promovăm Uh, va avea succes dacă nu vom ține cont și de un aspect care a fost atins uh, aici numai de către doamna uh, Criton Darling, și anume forța de muncă industrială a Uniunii Europene. Eu consider că este un aspect foarte important, mai ales ținând cont de faptul că Ehm, s-a ajuns la, s-a atins un nivel critic eh, datorat efectelor crizei mondiale, cât și a programelor de restructurare. De asemenea, se produce o reducere rapidă și semnificativă a numărului de muncitori înalți calificați. Eh, dispar, eh, exper, dispare expertiza în domenii cheie ale, ale industriei europene. Mai există de asemenea efectul cunoscut de papi bun până îmbătrânirea populației și până pierderea unui număr semnificativ de specialiști care se va produce, așa cum uh, am citit, uh, până în anul 2015, exemplu cel mai concludent fiind industria aeronautică. Uh, aceasta ar fi un aspect, dacă dânsii consideră că este necesar ca în cadrul acestei politici să acordăm un capitol mai amplu al, uh, uh, asupra forței de muncă industriale din Uniunea Europeană. Și aș mai avea o altă întrebare, dacă uh, consideră că ar fi necesar ca în, aceast, în cadrul acestei politici să preluăm un lucru care mie mi se pare interesant de la concurența noastră de peste ocean din Statele Unite și anume să întărim legătura între sectoarele civile și militare Uh, ale industriei. Uh, ale industriei. Uh, în Europa acest aspect este mai puțin cunoscut în comparație cu Statele Unite, unde utilizarea duală a produselor dual use este frecventă și v-aș da aici numai exemplu companiei Boeing, care produce în alte tehnologii militare cu subvenții de la stat, pe care apoi le acordă cu titlu gratuit sectorului civil. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, de ședință vreau să vă felicit pentru raport, uh, să mulțumesc tuturor uh, lectorilor care sunt astăzi alături de noi și dezbat un subiect atât de important. Uh, de altfel, uh, politica industrială cred că ar trebui să fie alături de eficiența energetică uh, subiectele prioritare pe agenda europeană în următorii ani. Și spun acest lucru pentru că nu vom putea crea locuri de muncă, nu vom putea asigura creștere economică și coeziune socială decât dacă Uniunea Europeană va avea o politică industrială ambițioasă, uh, respectuoasă față de mediu, dar în același timp care să asigure uh, locuri de muncă pe teritoriul Uniunii Europene. Uh, din păcate, în ultimii ani am asistat la o politică de dezindustrializare. Din păcate, Unitățile productive au fost delocalizate în terțe țări, unde forța de muncă este mai ieftină, nu neapărat uh, cu respectarea unor înalte standarde uh, privind securitatea socială, uh, dar acolo unde forța de muncă este mai ieftină. Din acest punct de vedere, din păcate, ca o consecință, a rezultat o rupere, o fractură între capacitatea de cercetare și inovare pe care am păstrat-o totuși în Uniunea Europeană, dar s-a realizat uh, o desprindere a acestei capacități de inovare de capacitatea de producție care a fost delocalizată în terțe țări. Care a fost efectul? Pe moment s-a obținut o creștere, dar din păcate a valorii companiilor, a, mai bine zis, a valorii acțiunilor companiilor europene și nu a valorii intrisece a companiilor. Pentru că, din păcate, s-a pierdut această uh, parte importantă și anume partea de producție. Deci, din păcate, goana după profit a făcut uh, ca Uniunea Europeană să piardă uh, elemente importante ale lanțului acesta de la inovare până la producție și la punerea pe piață a unui uh, produs. De aceea cred că Uniunea Europeană ar trebui, pe de o parte, să identifice acele domenii strategice în care Uniunea Europeană este competitivă pe plan uh, mondial și mă refer aici la domeniul uh, produc construcției de autovehicule, la producția de mașini unelte, uh, mă refer la sectorul farmaceutic, la sectorul chimic, la industria uh, Uh, aeronautică, deci avem domenii în care Uniunea Europeană este competitivă. Uh, fapt a arătat, dovedit uh, și prin exporturile, prin balanța pozitivă a acestor sectoare, balanța comercială. Dar, pentru a păstra competitivitatea și pentru a identifica noi sectoare este esențial ca Uniunea Europeană să aibă o politică industrială ambițioasă, deci să identificăm acele competențe pe care trebuie să le dezvoltăm uh, la nivel uh, universitar, la nivel academic, să identificăm care vor fi cerințele de specialiști pentru următoarea perioadă uh, și mai ales să identificăm acele sectoare cheie care pot asigura locuri de muncă în Uniunea Europeană, valorificarea competențelor existente dar mai ales să ne asigurăm că putem readuce pe teritoriul european unitățile productive care să asigure locuri de muncă în Uniunea Europeană. De aceea, întrebarea pe care o adresez tuturor uh, paneliștilor este, pe de o parte, care credeți că vor fi uh, domeniile cheie în care Uniunea Europeană trebuie să investească pentru a asigura locuri de muncă în Uniunea Europeană și utilizarea competențelor existente și, doi, cum, care ar fi măsurile pe care ar trebui să le ia Uniunea Europeană pentru a reuși să refacem acest lanț dintre inovare și partea de producție. Pentru că teama noastră este aceea că nerefăcând această legătură, riscăm să pierdem și capacitățile de inovare și cercetare. Pentru că neavând unde să experimentăm, neavând uh, unitățile productive pe teritoriul Uniunii Europene în anumite domenii, riscăm să pierdem și capacitatea de inovare a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Urmează um, domnul Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mă refer la finanțarea politicii industriale europene. Există Știți foarte bine că dacă nu facem nimic, nici nu se va întâmpla nimic. Și uh, observațiile domnului Grishammer au, observații, au o însemnătate mare va trebui să avem bani publici, dar efectul va fi minor dacă nu vom ști să folosim bugetele naționale în același sens, în aceeași direcție. De aceea Trebuie să înțelegem că este nevoie de un volum mare de bani care trebuie să fie rulați pentru politica industrială europeană. O a doua chestiune vis-a-vis -vis de finanțare. Aș dori să să nu discutăm orice aspect din perspectivă financiară. Discutăm, de exemplu, cât de aprică este discuția dintre statele membre uh, în privința viitorului bugetului european. Aici, bineînțeles că sunt uh, unii strâmbă din nas, sunt animozități, dar și o anumită lipsă de rațiune și pe acest fundal uh, n-are niciun sens să mai continuăm discuția în, uh, într-o astfel de lumină. Este nevoie ca din punct de vedere politic condițiile cadru să fie structurare astfel încât capitalul privat să curgă în sectoarele care au nevoie de inovație. Acest capital trebuie să fie atras înspre acele sectoare. De aceea, cred eu, multe depind de felul în care punem noi accentul pe măsuri politice orizontale. Trebuie să avem grijă mare să nu punem accentul pe sectoarele care nu au nevoie de acest lucru și să ne trezim că luăm măsuri sectoriale care până la urmă tot nu sunt puse în aplicare sau nu pot fi implementate la nivel european. Un al doilea aspect la care aș dori să mă refer este raportul dintre competitivitate și durabilitate. Nu cred că este o contradicție în termeni aici, nu cred că este un conflict între cei doi termeni, dar dacă se vorbește despre împovărarea industriei europene prin măsuri ecologice, atunci nu pot să înțeleg de ce aceasta n-ar fi un conflict, de ce n-ar exista un conflict între cei doi termeni. Eu aș spune din potrivă că industria europeană trebuie să mulțumească legiuitorului pentru fiecare măsură ecologică în parte, pentru că astfel de măsuri reprezintă niște biciuri ale inovației. Ele ne mână. Dacă industria ar fi fost rațională în loc să se în loc să se plângă pentru toate, de, de toate aceste măsuri, atunci cred că ar fi fost și mai uh, puternică astăzi. Industria noastră trebuie să fie competitivă nu numai astăzi, ci și mâine, deci și în viitor. De aceea abordarea nu trebuie să fie una de status quo, ci trebuie să înțelegem în această abordare o întrebare dinamică cu viziune pentru viitor. Și bineînțeles trebuie să includem în această discuție eficiența energetică. Toate acestea reprezintă bazele competitivității. Aș dori să fac o remarcă critică în direcția domnului Grishammer. N-am înțeles pe deplin, domnule Grishammer, în ce sens vorbiți despre industriile perdante, pentru că orientarea în funcție de o strategie care vorbește de eficiența energetică nu este una sectorială, ci este o strategie generală, orizontală, care este accesibilă tuturor strategiilor și care oferă tuturor sectoarelor să devină și mai competitive și să fie și mai orientate către viitor. Ultima observație pe care aș dori să o fac se referă la ce a spuse domnul Grishammer. Cred într-adevăr că trebuie să ținem cont de incluziunea socială a unor astfel de politici. Și acest lucru înseamnă două lucruri. Mai întâi, ne trebuie o analiză corectă a tuturor conflictelor cu care ne-am putea confrunta și cred că s-a spus cât se poate de corect că nu ajutăm cu nimic industria politică dacă, dacă nu suntem raționali și dacă prelungim la nesfârșit conflictele existente, trebuie să acționăm într-o manieră cooperantă și apoi problema comportamentului conștiinței și a educației. Cred că și acest lucru reprezintă un, o zonă pe care nu avem voie să o, să, să, să, să nu o punem în discuție. Acest această conștiință, uh, această conștiință trebuie să o aibă fiecare și acest lucru poate fi impus de stat. Mulțumesc foarte mult. Mai am trei solicitări de intervenție și, bineînțeles, uh, experții și-ar dori și să răspundă la toate aceste comentarii. Pe scurt, doamna Merchiz. Well, then I will show that I... vă voi arăta că sunt... Uh, în regulă, vă voi arăta că pot fi succintă. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse, în special cu cele spuse de ultimul vorbitor, care vorbea despre măsurile ecologice stricte care nu au dus la multă inovație. Cred că aceasta este una dintre căile de a merge înainte și dați-mi voie să mulțumesc tuturor paneliștilor și colegilor în general pentru prezentările lor de bună calitate. Sunt mulțumită de faptul că am auzit cuvintele inovație și materii prime. Cred că toate aceste chestiuni sunt legate unele de altele. Însă n-am auzit de piața unică și despre felul în care piața unică poate într-adevăr să determine politica industrială. Cred că inovația, piața unică și felul în care îi implicăm pe furnizori și în care îi implicăm uh, materiile prime, toate acestea sunt uh, legate între ele și știți care este poziția mea față de acestea. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră despre cum am putea să reunim toate aceste politici. Poate că am pierdut acest, această discuție, că era în prima parte, dar Aș dori să știu felul în care, care este, cum sunt implicate IMM-urile în toată această discuție, mai ales întreprinderile mici. Și poate că ați putea să vă referiți și la standardizare, la standardizarea internațională și la standardizarea europeană și la felul cum acestea v-ar putea asista în uh, eforturile dumneavoastră de inovare în cadrul politicii industriale. Domnule Van Sloten, ați spus că Comisia ascultă părerile doar uh, care vin doar din partea anumitor stakeholderi. Poate v-am înțeles eu greșit. Ați spus că nu sunt implicați suficienți uh, stakeholderi în uh, briefingurile cu Comisia? Pentru că din experiența mea vă pot spune că Comisia de obicei nu procedează astfel, nu este misiunea mea să apăr Comisia, dar tind să cred că își fac fac muncă foarte eficient. Mulțumesc, într-adevăr foarte succintă intervenția, doamna Thompson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Din intervențiile dumneavoastră am înțeles că este vorba de un raport foarte important, discuția asupra structurii industriale a Europei. Și titlul acestei audieri cred că induce în eroare, pentru că nu vorbim aici despre politica industrială, ci vorbim despre politica manufacturieră. Și aș vrea să vă provoc un pic, pentru că întrebarea care se pune aici este dacă ne centrăm pe ceea ce trebuie și dacă acest lucru este sectorul manufacturier. În a, anii 80 în Regatul Unit s-au închis uh, toate minele, toate, uh, toată industria carboniferă și aceasta a avut efecte importante asupra societății. Când Tony Blair a ajuns la putere, acesta a spus că toți șomerii tineri ar trebui să fie incluși din nou pe piața muncii și ar trebui să se activeze. Și noul guvern și-a dat seama că prin uh, activarea acestor tineri, lucrurile de fapt nu mergeau foarte bine pentru că ei erau îndepărtați de la activitățile pe care le făceau atunci când erau șomeri și anume să cânte. 10% din uh, PIB-ul uh, nostru practic vine din muzica pop. Deci ce este mai important până la urmă, industria manufacturieră sau această industrie a muzicii? Deci vorbim despre politica unui, unui singur sector sau despre politica industrială în general. Eu vin din Danemarca și mai puțin de 15% din uh, mână de lucru daneză lucrează în domeniul manufacturier. S-a trecut de la uh, industria jocurilor de calculator la industria filmului și în rest uh, industria manufacturieră s-a mutat înspre China și în alte țări. S-a vorbit despre materii prime. Avem foarte puține sau aproape deloc și multe dintre ele vin de exemplu din Africa ce sunt de fapt materiile prime și care este importanța competențelor atunci când e vorba de forță de muncă. Și vreau să știu dacă acele industrii manufacturiere care s-au dus în afara Europei, care au fost delocalizate. Credeți că ar trebui să le readucem înapoi, că ar trebui să uh, remanufacturizăm, să spunem așa, Europa? De exemplu, industria textilelor s-a delocalizat, facem comercializarea, marketingul în Europa, însă producția se face în alte părți, cred că în Ghana. Deci ar trebui să le luăm înapoi sau nu? Și, în ultimul rând, cred că reprezentăm industrii unde lucrează mai mult bărbați și mă întreb cum putem face să implicăm mai mult femeile pe viitor, pentru că acest lucru este de asemenea important, pentru că 75% din Uh, pentru ca să ajungem la acel obiectiv de 75% în anul 2020 uh, locuri de muncă femei. Să Mulțumesc, este un aspect pe care nu l-am abordat astăzi. Următorul și ultimul vorbitor, domnul Eni. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și doamna Grostet, sunt foarte îngrijorată în legătură cu obiectivul acestui raport și în legătură cu titlul acestui raport. Suntem de acord, este absolut necesar. De ce spun aceasta? Pentru că atunci când Europa a trecut printr-o perioadă de criză fără precedent care încă nu s-a sfârșit, ne-am dat în sfârșit seama că cei care au conservat industria au reușit să se mențină pe linia de plutire mai bine decât alții. Și este adevărat că unul dintre cei mai buni elevi ai Europei, Irlanda, care era întotdeauna arătată că fiind un adevărat elev model, acum se află într-o mare dificultate și dumneavoastră ne cereți să avem o politică industrială europeană integrată și răspunsul meu este depinde de finalitatea pe care o dăm acestui, acestei politici. Pentru că dacă până la urmă dorim să avem o concurență liberă, loială și să facem uh, profituri cât mai rapid și cât mai rapid, aceasta nu va schimba nimic. Și am să vă dau un exemplu din circumscripția mea. Vreau să vă vorbesc despre Renault din Belgia, din țara mea. Renault a investit în Dacia pentru a crea un model de automobil pentru țările emergente. Renault a făcut investiții pentru acest nou automobil care reprezintă 90% din vânzările Renault în Franța, 9% după cum spuneam, și iată salaria, cei care sunt angajați de Renault au de câștigat și în felul acesta s-au suprimat și locuri de muncă în Franța. Și când toată lumea vorbește despre cum se poate recrea industria, ce se va întâmpla? Aceasta dorește să facă investiții pentru un miliard de euro pentru a face ce? În, pentru a investi într-un model care să fie valabil pentru țările emergente și pentru Rusia. Deci înainte de a face uh, un astfel de transfer de tehnologie spre aceste țări pentru a produce în Rusia, să ne gândim mai bine și să facem acest lucru în Europa pentru ca toată societatea să aibă de câștigat. Deci, până la urmă, la un moment dat a existat o idee genială în Franța pentru a dezvolta economia. Generalul de Gaulle spunea că fiecare regiune ar trebui să fie independentă. Astăzi s-au închis rafinăriile și se dorește să fie instalate cât mai aproape de țările producătoare. Însă ce înseamnă aceasta? Că în viitor, la cel mai mic conflict care ar apărea, vom avea dificultăți, nu vom putea furniza petrolul necesar țării noastre. Un al treilea exemplu. Americanii Americanii au venit chiar lângă mine, în apropierea locului unde este circumscripția mea. S-au instalat acolo, au făcut o companie cu 125 de muncitori și care aveau un brevet unic în domeniul lor, specialiști în domeniul atomic. Americanii, după cum spuneam, au cumpărat o uzină și de ce au făcut acest lucru? Ca să o închidă, au trimis toți oamenii acasă și după aceea au plecat la ei acasă. Deci, dacă facem așa, atunci nu avem nicio posibilitate pe viitor se spune că industria va avea nevoie de foarte mulți bani publici pentru a face față problemelor. Nu, nu-i vorba de nevoie de bani publici, pentru că industria a făcut foarte multe beneficii, mai mult decât niciodată. De ce? Pentru că, până la urmă, cei care au părăsit teritoriul european, care au plecat în afară, sunt cei care utilizează acum toate posibilitățile de producție, cu costuri sociale reduse, cu costuri de mediu reduse, cu fiscalitate redusă și toate acestea pentru a avea un maxim de beneficii și puțin le pasă că restul societății asumă practic costurile pentru cei care au rămas fără muncă și pentru că ei sunt bogați și nu le pasă. Trebuie să schimbăm deci această noțiune de industrie până la urmă. Sindicaliștii au luat cuvântul și au spus că piața europeană ar putea reprezenta o piață foarte mare, e vorba 500 de milioane de cetățeni, un potențial foarte mare, mai mare chiar decât uh, cel american. Dacă nu facem progrese în acest sens, nu putem face progrese în niciun sens. Avem nevoie de Europa socială și trebuie să utilizăm piața europeană pentru a putea apăra industria existentă și pentru a relansa industria revenind cu anumite industrii care au plecat. În al doilea rând, trebuie să menținem reflexiile referitoare la mediu pentru că ele sunt utile, nu ne deservesc obiectivele noastre. De ce? Pentru că dacă conectăm aceste norme de mediu cu normele sociale, atunci putem face progrese. Și, în al treilea rând, trebuie să spun că industria trebuie să răspundă și nevoilor populației, să fie economă în ceea ce privește utilizarea energiilor, să integreze teritoriile, să respecte mediul în funcționarea sa și să creeze bogății pentru colectivitate. Pentru că dacă creează bogății în afara continentului european, de care continentul european nu poate să profite, atunci nu-i deloc util. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Avem acum posibilitatea de a asculta reacția experților noștri. Începem în ordinea aceasta. Domnule Van Sloten, aveți cuvântul, aveți 3 până la 4 minute. Am auzit multe comentarii valoroase și multe întrebări din partea audienței. Știu cât se poate de clar. Industria chimică europeană nu se teme de concurență din partea țărilor terțe. Și dacă au, când aud când, că se cer controle la graniță și așa mai departe, ei bine, nu cred că asta este calea pe care trebuie să mergem. Noi depindem de exporturile pe piața internațională și nu ar fi deloc bine să introducem măsuri protecționiste sau restricții la graniță împotriva importurilor. Noi beneficiem la rândul nostru de creșterea în alte părți ale lumii și nu ar trebui să limităm comerțul. Orice propunere în acest sens nu este una bună. În ceea ce privește reglementarea, bineînțeles, reglementarea este necesară, dar industria chimică observă că multe dintre reglementări depășesc sfera reglementării în alte regiuni ale lumii. O companie mare, bineînțeles, se va descurca, au resursele, au expertiza necesară și dacă nu se descurcă aici în Europa, au opțiunea de a pleca altundeva în lume. 96% din companiile din industria chimică sunt IMM-uri. Nu au această posibilitate de a merge altundeva. Așadar, acestea depind de cadrul de reglementare din Europa. Și întotdeauna ne confruntăm cu această întrebare. Ei compară ceea ce trebuie ei să facă cu ce fac uh, societățile din Brazilia și din China și, bineînțeles, consideră că au un dezavantaj din punct de vedere al, competi- al concurenței. Noi nu ne opunem unui astfel de cadru de reglementare, dar aș dori să pun și eu o întrebare. Dacă vedem că energia devine tot mai scumpă și este mai scumpă în Europa decât în alte părți ale lumii, e bine, noi am observat că industria, la modul autonom, a introdus multe măsuri pentru a reduce costul energiei cât mai mult cu putință. N-ar fi deloc bine să nu reduci aceste costuri. Este nevoie de reducerea inputului, inputului în um, materii prime și așa mai departe, în momentul în care ai astfel de probleme. Dar Eh, acum, vis-a-vis -vis de piața unică, într-adevăr, piața unică este un domeniu cheie pentru IMM-uri. Când văd în uh, comunicare idei privind internaționalizarea IMM-urilor, îmi vine să spun, haideți să vorbim despre europenizarea IMM-urilor. De exemplu, o societate germană care poate să meargă în Italia sau în Spania sau altundeva. Este mai probabil ca IMM-urile, IMM să facă așa ceva decât să meargă în China sau in, în India. În ceea ce privește în, întrebarea privind uh, inovarea, Comisia s-a consultat doar cu, în, în care a spus că Comisia s-a consultat doar cu alte sectoare și nu cu altele. E bine, Comisia gândește așa, avem nevoie de uh, ceva pe apă, cu cine vorbim? vorbim cu cei din această industrie care ne pot oferi consultanță, dar nu, vor, nu vorbim doar despre consultanță. Gândiți-vă la parteneriatul pentru o Europa eficientă din punct de vedere al apei. Vor fi consultați mai mulți decât oamenii din acești, acești domeniu. De exemplu, s-a a existat un acord cu platforma privind tehnologiile din domeniul apei pentru a aduce la un standard uh, în ceea ce privește apa potabilă și așa mai departe. Inovația trebuie promovată în mod simultan de-a lungul lanțului de distribuție. La asta m-am referit când am spus că consultanța ar, consultanța ar trebui să fie îmbunătățită. Nu cerem bani, cerem condiții de concurență care să ne permită să concurăm cu restul lumii. Și acum, ca să mă întorc la întrebarea doamnei Grostet, cred că există suficienți bani pentru cercetare și dezvoltare, dar avem nevoie de bani pentru inovare. Mulțumesc. Okay, thanks very much. I will try and just respond to a, a couple of Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să răspund doar la câteva întrebări, să nu mă întind prea mult. Una dintre întrebări se referea la faptul dacă, fără o agendă pentru locurile de muncă, această politică industrială europeană ar putea avea succes. Din câte am auzit eu, avem nevoie de o dimensiune socială puternică la nivel european pentru o politică industrială și aceasta are legătură cu unde putem face cele mai bune investiții. În acest sens, susțin comentariile doamnei Thompson. Investițiile în competențele lucrătorilor pentru a ne asigura că un număr cât mai mare de muncitori au acces la formare, la locul de formă, la locul de muncă și acesta ar putea fi un pas înainte pentru dezvoltarea inovației și pentru a susține apariția de noi sectoare de activitate și de noi produse și servicii. Referitor la întrebarea privind finanțarea și tranzacțiile. Împreună cu Confederația Sindicală am elaborat o poziție în ceea ce privește finanțarea politicilor uh, și economiei europene și aceasta se referă la reorientare, utilizarea fondurilor, dezvoltarea de noi finanțări, instrumente, modele și utilizarea fondurilor din comerțul cu emisii. Susțin de asemenea ideea că N-ar trebui să avem industrii perdante, ar trebui să se profite de pe urma ocaziilor pe care le avem pentru toate industriile și în documentul Comisiei se arată în mod clar că toate industriile pot fi inovatoare și toate industriile pot fi implicate în problemele de inovație. Un ultim punct se referă la faptul dacă ar trebui să readucem înapoi industriile și să reindustrializăm Europa. Dacă vorbim de industriile tradiționale, am reușit să avem o piață europeană unde nu ne așteptam să avem o astfel de piață și industria textilă, de exemplu, a găsit o nișă pe piață în ceea ce privește materialele textile, îmbunătățirea eficienței energetice, transportul, echipamentul și uh, mașinăria utilizată. Deci, nu ar trebui să analizăm doar aceste industrii tradiționale, ci să vedem și aspectul inovator al acestora. Și în ceea ce privește strategia pentru ocupare, bineînțeles, chestiunile de gen ar trebui să fie să țină cont uh, de această dimensiune. Mulțumesc. Foarte pe scurt, vis-a-vis -vis de întrebarea brevetelor, bineînțeles, există un oficiu al patentelor al brevetelor, dar pentru ca acestea să fie eficiente în statele membre, trebuie ca acesta să fie tradus în limba respectivului stat membru și înregistrat acolo, deci de 27 de ori. Acest lucru reprezintă o povară semnificativă pentru administrațiile, administrația locală. Acum, industria producătoare, de exemplu, Vorbim despre situația în care nu este nevoie de materii prime multe, unde uh, salariile sunt mici în țările emergente, dar există un domeniu care este foarte intensiv din punct de vedere al muncii și anume domeniul construcțiilor. Avem milioane de locuințe în Europa care trebuie să fie renovate și dacă aici măsurile ar fi drastice, atunci în următorii 25-30 de ani s-ar obține un efect substanțial asupra economiei și costul energiei, importului de energie ar fi mai mic. Apoi, unde este vorba despre energia, eficiența energetică și eficiența resurselor, întrebarea a fost cum, cum arată cadrul legislativ privind uh, emisiile de dioxid de carbon, care sunt obiectivele. Aici pot să vă spun că ar fi cât se poate de dezirabil să avem niște obiective foarte stringente și dacă regiunile ar uh, vedea lucrurile tot așa, din punct de vedere al industriei energetice, aș putea să vă spun că e cu atât mai bine dacă alte state au obiective mai puțin ambițioase, pentru că atunci putem să ținem pasul cu ele dar bineînțeles că acest lucru înseamnă și altceva. Costurile de, pentru energie ar putea fi economisite și că independent de importul de... că devenim tot mai independenți de importul de energie și așa mai departe. În același timp, competența tehnologică a Europei ar putea fi exploatată pentru a putea înregistra progrese. Deci aici recomandarea este clară în sensul direcției pe care trebuie să o promovăm și în a direcției obiectivelor noastre. Mulțumesc! Und dann gebe ich das Wort an Professor Manolui. Are cuvântul domnul profesor Manoliu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dialogul este foarte interesant, însă mă reîntorc un pic la începutul prezentării în care am încercat să atrag atenția printr-o experiență a construcției unei anumite societăți că există niște pericole și unul dintre pericolele care le văd în continuare în fața Europei este faptul că discutăm foarte mult, ceea ce este bine față de o altă perioadă în care cineva avea o opinie și acea opinie era pusă în practică. Dar cred că pentru viitor ar fi totuși momentul să focalizăm să facem ceva. Întrebările au fost foarte pertinente, uh, se zizez în ele diferențele de iz politic, strategia ar trebui să fie apolitică și să ne fie uh, a tuturor celor care încercăm să avem această strategie. E clar că strategia trebuie să fie pentru producție, pentru manufactură în Europa. Una dintre soluțiile pe care în prezentarea respectivă le vedeam este cea legată de o mai bună guvernare și cred, cred că acolo aș exista și banii respectivi. Pot să constat și pot să justific o mulțime de bani care se irisipesc în Europa prin proasta guvernare. O altă sursă de venituri ar fi cea legată de parteneriate. Nu spun neapărat parteneriatul public-privat, dar prin parteneriate am putea să găsim sursele respective de finanțare. Iarăși la început spusesem acolo că realitatea este legată de un model pe care vrem să-l construim. Există, după câte știu, un model pe care îl dormim în Europa, Europa socială. De asta spun că o comparație cu Statele Unite și ce se întâmplă acolo nu cred că ar fi o translație a sistemelor respective benefică pentru modelul pe care dorim să-l construim actualmente în Europa. Poate dacă am transporta și sistemul, uh, să zic între ghilimele, social care l-au acolo, poate am avea succesul uh, respectiv. Uh, este clar că dialogul între cele două părți care deocamdată sunt antagoniste, care însemna angajatorii și sindicatele, este necesar să existe, introducând și elementul care ar însemna întreprindere mici și mijlocii. Spuneam în mica prezentare de la început, cred că uh, întreprinzători, elementele acestea de mici și mijlocii, întreprinderi mici și mijlocii, vor fi succesul pe care vom avea în Europa. Legat de mica problemă legată de Dacia, am spus că Dacia și că Renault este o firmă europeană și că construiește automobile respective undeva în Europa. Dar vreau să-l liniștesc pe um, domnul europarlamentar că problema s-a rezolvat. Fordul construiește o fabrică de trei ori mai mare capacitate, deci cred că asta înseamnă o problemă pe care o să o avem în uh, Europa. Cred că în continuare ar fi bine să producem în Europa, indiferent în care din țările respective și cred că în continuare că producția este soluția pentru Europa. Mă refer și la industriile creative și cred că acolo Europa are ceva de spus și în, acest, uh, uh, în această direcție. Închid uh, mica mea intervenție acum Cred că dacă am uh, renunțat un pic la discuțiile contradictorii din punct de vedere politic, care au un, un rol foarte interesant și ne-am axa mult mai mult pe punctele care le găsesc pozitive în raportul respectiv, faptul că o să avem o strategie de producție în Europa, cred că este un lucru uh, pozitiv. Evitând, bineînțeles, capcanele care, printr-un model dificil uh, ales, ar putea să cădem într-o mulțime de capcane în viitor. Ja, herzlichen Dank. Eh. Mulțumesc. Mulțumesc experților, stimați colegi. Cred că s-a clădit aici un consens. Cu toții împreună atât uh, sindicatele cât și patronatele și serviciile care sunt uh, legate de acest domeniu trebuie să fie întărite, astfel încât poziția Europei să fie întărită, menținând uh, locurile de muncă. Bineînțeles, trebuie să acutizăm anumite problematici de exemplu, implicarea partenerilor sociali, a stakeholderilor. Privind cele spuse de doamna Grostet, pot să vă spun că politica industrială nu este pur și simplu o politică oarecare, ci o politică europeană care să se manifeste atât pe palierul european cât și la nivelul statelor membre, astfel încât, încât cu toții să cooperăm pentru a ne atinge obiectivele comune și să avem o forță de muncă calificată. Mulțumesc foarte mult! Vom mai discuta aceste probleme și vom uh, discuta raportul în ianuarie-februarie în plenară. Mulțumesc! Dear colleagues, with starting in... Dragi colegi, trecem la următoarea parte a ședinței. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Doamnelor și domnilor, este o adevărată plăcere pentru noi să spunem bun venit comisarului Connie Hedegaard. Bun venit aici pentru că ați venit în fața comisiei noastre și vă aflați aici în uh, vederea întâlnirii de la Cancun pentru schimbare climatică. Comisia noastră, care s-a implicat foarte mult în această dezbatere, este foarte interesantă și de aceea vizita dumneavoastră este importantă pentru noi. Așa că am să vă dau cuvântul imediat, doamnă comisar. Bine ați venit la comisia noastră. Uh, vă mulțumesc, domnule Toșanovski. Stimați deputați, mă bucur că în sfârșit am găsit uh, o dată potrivită atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Dar deci mă voi referi puțin la negocierile privind schimbarea climatică, însă sper de asemenea să putem avea un schimb de opinii privind uh, anumite chestiuni actuale care țin de mandatul meu. În primul rând, starea actuală la negocierile internaționale. Sâmbătă aceasta m-am întors de la așa numita reuniune de dinaintea conferinței părților, pre-COP. E ultimul cadru în care se pot negocia lucruri înainte de conferință. După cum știți, conferința de la Cancun va începe la sfârșitul acestei luni și va dura până pe 10 decembrie. Deci ce anume încercăm să obținem la această conferință? Când în luna martie Comisia a sugerat uh, următorul lucru, dat fiind că nimic nu s-a obținut nici la Beijing, nici la Copenhaga, nici la Washington, deci s-a sugerat să avem o altă abordare. Se pare acum că toată lumea e de acord, însă, din păcate, nu putem avea o înțelegere obligatorie din punct de vedere juridic înainte de Cancun. Noi eram gata să semnăm și la Copenhaga, suntem în continuare pregătiți, însă, după cum știți, legislația americană nu a trecut de Senat și nu avem niciun semnal nici din partea Chinei. Deci se pare că există însă uh, mult sprijin pentru ideea de a încerca să stabilim la Cancun un pachet mai substanțial. Deci încercăm, în primul rând, să vedem dacă vom avea un acord privind silvicultura pentru a împiedica defrișările. De asemenea, cred că vom reuși să facem ceva, deoarece la Copenhaga în acest domeniu s-au înregistrat progrese. Și același lucru poate fi spus și uh, despre cadrul privind adaptarea la schimbările climatice. Și în ceea ce privește și cadrul tehnologic, situația cred că ne va permite să ajungem la un acord. De asemenea, țările dezvoltate vor trebui să-și respecte angajamentele financiare de la Copenhaga, deși să înceapă finanțările. Din perspectiva europeană, vrem de asemenea să se înregistreze progrese și în ceea ce privește MRV. Poate că vi se pare tehnic, e vorba de verificarea a ceea ce facem este însă un element cheie din întreg uh, procesul. Deci nu putem permite ca anumite părți să promită ceva fără ca noi să putem verifica ce se întâmplă. Deci ideea este să asiguri o transparență de-a lungul întregului proces. Deci vă puteți uh, imagina că nu toate țările sunt uh, încântate de ideea de a fi cât mai transparente și de a arăta totul pe față. E un domeniu dificil, însă e un domeniu în care am făcut progrese la Copenhaga și în care trebuie să facem și mai multe progrese la negocierile de la Cancun. Și ultimul lucru, piețele de carbon. Din perspectivă europeană, dar și din perspectivă internațională, e clar că trebuie să modernizăm mecanismul de dezvoltare curată, de exemplu. Asta e în continuare pe agenda noastră de lucru de la Cancun, unde vrem să avem un pachet cât mai echilibrat. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să abordăm doar ceea ce mai ușor și să lăsăm ceea ce mai uh, greu în spate. Nu, trebuie să avem un pachet cât mai echilibrat. Asta trebuie să fie obiectivul nostru la negocieri. Acum, în încheiere, privind aceste negocieri, aș vrea să vă spun de asemenea că există și discuții în legătură cu preluarea de către UE a unei a doua perioade de angajare Toamna trecută am fost acuzați, acuzați de faptul că vrem să ucidem procesul de la Kyoto. Toate politicile noastre interne însă se bazau pe principiile din protocolul de la Kyoto, deci de ce ne-ar interesa pe noi să ucidem acest acord? Noi trebuie să spunem că suntem gata să continuăm cu acest proces, însă cu anumite condiții, deoarece și alții vor trebui să-și ia angajamente și asta e una din condiții. Și unele din slăbiciunile din actualul sistem de la Kyoto pot reveni la asta, e, sunt detalii tehnice, e vorba de integritatea de mediu. Deși toate aceste aspecte neclare trebuie analizate. Deci noi vom spune, nu noi suntem aici o piedică, noi ne-am luat angajamente în legătură cu uh, protocolul de la Kyoto, ne-am și respectat cu vârf uh, și îndesat de fapt ceea ce ne-am asumat. Acum alții trebuie să facă același lucru. Aceasta este teza pe care o susțin. Acestea sunt argumentele noastre și uh, E clar că nu pot să vă spun acum care va fi rezultatul final de la Cancun. Vă pot spune însă că în ceea ce vrește această conferință a părților premergătoare s-a dat dovadă de foarte multă bunăvoință și e clar că la conferința de la Cancun va trebui să uh, vedem dacă și celelalte părți sunt pregătite. Uh, deci, în orice caz, de data aceasta, Uniunea Europeană a învățat uh, o lecție și anume că trebuie să vorbim pe un singur glas. Deci nu contează cine e glasul respectiv, însă mesajul nostru trebuie să fie comun dacă vrem să fim ascultați și să influențăm uh, negocierile. Deci uh, voi uh, mai reveni la discuțiile privind uh, conferința de la Cancun. Acum aș vrea să mă refer la alte chestiuni care țin de competențele mele și care vă pot interesa. Există anumite acțiuni privind mediu în programul privind 2011 și una din priorități se referă la implementarea agendei de reformă Europa 2020 și a inițiativelor FAR, printre care cea legată de eficiența energetică. Pentru a avea eficiență energetică și un viitor cu emisii reduse, trebuie să integrăm diferitele aspecte din politica energetică, de mediu și de transporturi într-o abordare comună coerentă. Tocmai asta încearcă să facă comisia, deci nu ca fiecare să-și analizeze uh, propriul mandat, deci încercăm să avem o viziune cât mai transversală. Programul de lucru program de acțiune pentru 2011. Aici se vorbește despre energie de transport, despre promovarea unei economii cu, economii, cu emisii reduse pentru a transforma economia europeană până în 2050. Nu se include doar o foaie de parcurs pentru 2050 pregătită de serviciile mele, vorba și de o carte albă privind transporturile și foaie de parcurs energetică pentru 2050, prezentată de colegii mei. ni se oferă noi șanse, locuri de muncă în uh, industria ecologică. Aici acestea au crescut cu 7% anual din 2000 încoace și perspectivele sunt să creăm milioane de locuri de muncă ecologice. În ceea ce vrește angajamentul nostru de a ne reduce emisiile cu 20%, am putea chiar să-l depășim și de asemenea ne vom respecta promisiunile făcute la nivel internațional pentru a ne uh, reduce uh, cu 80-90% emisiile până în 2050 pentru a respecta acel obiectiv de 2 grade Celsius. În uh, primăvara lui 2011 vom prezenta Uh, o foaie de parcurs uh, cu pași intermediari și cu implicațiile existente și vom include acolo o țintă pentru 2030. Și cred că știți că din perspectiva investitorilor 2020 uh, e practic ca mâine. Deci foarte mulți investitori se gândesc pe plan lung, pe termen lung, deci după 2020-2030. Deci de aceea e important să spunem care sunt țintele noastre pentru această perioadă. În ceea ce privește termenul scurt, dacă vrei să știi unde te vei afla în 2050 și 2030, de asemenea trebuie să-ți dai seama că dacă ești prea de lăsător până în 2020, ne va fi mult mai greu după 2020. Știți că avem autocomunicare în mai privind costuri, beneficii, și provocările de a depăși obiectivul de 20%. Acum încercăm să vedem la nivel de fiecare stat membru, deci să avem o defalcare a datelor pentru a include și mai mult statele membre în acest proces. În ceea ce privește eficiența energetică, e clar uh, o prioritate, știm care este interesul Parlamentului, deci noi credem în eficiența energetică și trebuie să ne dăm seama, trebuie să vedem dacă putem folosi o parte din resursele bugetare pe care le avem în funcție de prioritățile noastre politice. Din păcate, în ceea ce privește eficiența energetică, există multe șanse de care nu se profită suficient. Deci ar trebui să profităm mult mai mult de potențialul existent prin bugetul comunitar. Câteva lucruri acum în încheiere privind uh, referin, de referință, benchmarking-ul. Știți că am avut un exercițiu de benchmark pentru a vedea da, cum putem ajuta sectoarele care sunt expuse la delocalizările de carbon. 52 de sectoare ar trebui să fie excluse și un exercițiu uh, uimitor, deci foarte cuprinzător și sunt uh, sigură că va exista și lobby din partea multor uh, întreprinderi care vă vor contacta. Trebuie să vă dați seama că nu comisia a spus că lucrurile ar trebui să fie astfel. Deci noi am sugerat să se pună la licitație uh, tot carbonul, tot uh, sector, to- uh, toată industria. Însă multe industrii ne-au spus că preferă un astfel de exercițiu și noi am stabilit criteriile pentru a face acest studiu și a fost foarte greu, e un exercițiu extrem de complex, însă sper că veți înțelege că trebuie să fim foarte consecvenți în ceea ce privește desfășurarea acestui exercițiu. Nu avem cum să-l facem în mod diferit de la un sector la altul, deci trebuie să fim uh, coerenți față de directivă. Deci eu cred că deocamdată majoritatea sectoarelor cred că rezultatul e uh, just, e corect. Eu am amânat uh, dialogul public cu toate sectoarele pentru a ține cont de cât mai multe cerințe din partea Uh, industriei, însă cerințele trebuie respectate. De asemenea, cred că trebuie să uh, recunoaștem faptul că acest exercițiu va fi mai degrabă tehnic și nu politic. Și indiferent de ceea ce dăm sau oferim unui sector, e clar că dacă îi dăm uh, unui sector ceva, va trebui să luăm de la altul. Deci sugestia mea este să nu politizăm foarte mult uh, această chestiune pentru a nu crea și mai multe uh, dificultăți. Deci nu intru acum în detaliile tehnice. Cei din partea industriei uh, au foarte multe de spus în legătură cu acest lucru. Probabil că ați auzit și dumneavoastră care este punctul lor de vedere. În orice caz, atât am avut destul deocamdată. Aștept întrebările dumneavoastră. Uh, děkuji paní komisařce nejen za představu o velmi složité diplomaci před Cancún. Mulțumesc pentru prezentarea discuțiilor diplomatice complexe în uh, ajunul conferinței de la Cancun și pentru prezentarea obiectivelor pentru următorii ani. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă pentru noi. Ați contribuit decisiv la discuția pe care am avut-o. Mai întâi, uh, doamna Thompson. Mulțumesc. Domnul comisar, într-adevăr, a fost o prezentare foarte interesantă. Vorbiți despre acțiunea climatică care va crea locuri de muncă până în 2050. Acest lucru a făcut parte din propunerea noastră din 2007 privind energia durabilă. Salutăm planul Comisiei de a reduce emisiile de carbon. Lobbyiștilor, bineînțeles, nu le-a plăcut acest lucru, dar este adevărat. Europa trebuie să fie prima regiune care să răspundă la această provocare și de aceea avem nevoie de uh, surse de energie regenerabile până în 2020 Am avut un raport de inițiativă și consecința acest, acest, celor 20 de procente este una foarte importantă. Nu se pune problema de a atinge sau nu o majoritate, ci de a atinge acest prag până la 1 ianuarie 2011 și încă 17% până în 2015. Deci când vorbim despre creștere și eficiență energetică, despre dezvoltare, despre dezvoltarea de noi proceduri și metode, atunci cred că ținem pasul cu lumea. Chinezii nu sunt în fața noastră. Problema este că nu putem să ne angajăm la modul obligatoriu și de aceea aș dori să știu dacă Thank you. dacă First Move uh, este sustenabil sau nu. Mulțumesc că aș dori să îi rog pe colegi să intervină foarte pe scurt, pentru că este târziu. Domnul Trumps. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Două întrebări. Am cheltuit milioane de euro pe Polonia și pe alte țări când am negociat Uh, acest uh, acord în 2008. Nu înțeleg de ce chiar aceste țări subminează acum acordul pe care l-am avut în 2008. If we want to keep a Kyoto type agreement, dacă ne dorim menținerea protocolului de la Kyoto, dați-mi voie să vă întreb cum vor fi eliminate aceste AAUs, care este procentajul de uh, emisii de dioxid de carbon cu care ne-am confruntat dacă ele rămân în sistem. A doua întrebare vizează productivitatea. În această comisie suntem invadați din partea, de argumente din partea industriei producătoare de turbine eoliene și așa mai departe, care sunt împotriva pragului de 30% când vine vorba de competitivitate. La, în cadrul DigiClim s-au făcut o serie de analize privind volumul industriașilor europeni care ar putea beneficia de pe urma unui astfel de deal, unui astfel de acord. Cum de- definiți dumneavoastră competitivitatea? Pentru că de multe ori avem definiții prea restrânse, analizăm doar 6 până la 8% din PIB-ul european, apoi facem comparația cu concurența globală care beneficiază de sume mult mai mari, fără să analizăm tabloul în ansamblul său nu ținem cont de energiile regenerabile, regenerabile, nu ținem cont de servicii, pentru că și acestea ar putea beneficia de pe urma unor astfel de măsuri. Ok, thank you. Mr. Jadot. Mulțumim, domnul Jodot. Domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru a urma linia marcată de colegul Turmes. Expertizele, valorile, raporturile există pentru a arăta cât de important este să fii ambițios în aceste planuri uh, și ce efecte vor avea asupra societății și asupra mediului. Însă, întrebarea este cum să transmitem acest mesaj și chiar și din partea Parlamentului și din partea statelor membre pentru a-i convinge pe cetățeni. Pentru că, până la urmă, în statele membre și la Parlament și la Comisie avem ten tendința de a da înapoi în ceea ce privește ambiția uh, de mediu și tranziția economică. Și tocmai acum avem cel mai mult de câștigat. Deci ce putem face pentru a-i convinge pe colegii noștri, pentru a ne convinge statele că toate studiile existente sunt pertinente din punct de vedere economic și social? O a doua întrebare. Ce se întâmplă cu transparența finanțării statelor membre, finanțarea uh, precoce în ceea ce privește acordurile de la Copenhaga și negocierea de la Cancun. Veți reuși până la urmă să respectați acordul uh, de la început uh, în ceea ce privește un ajutor public sub formă de donații și ce veți face în urma comunicării foarte bune pe care ați prezentat-o în urma cu câteva luni și care arăta în ce măsură aceasta ar putea reprezenta un avantaj pentru Europa la un cost foarte scăzut. Mulțumesc. Mr. Oli, please. Urmează domnul Oli. comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit și doamnei comisar. Avem impresia că e foarte greu să dialogăm la nivel planetar, atât din punct de vedere comercial și de data aceasta și ceea ce privește mediul înconjurător. Poate că ar trebui să fim pragmatici și să prelungim protocolul de la Kyoto, care nu este obligatoriu pentru SUA, care nu l-au semnat. Și pe lângă folosirea instrumentelor existente, nu ar putea eventual să ne organizăm pe regiuni. Uniunea Europeană, America de Sud, deci nu am putea izola, de exemplu, regiunile care nu acceptă această abordare. Iar uh, în spațiile în care popoarele acceptă acest mecanism, deci nu am putea avea acolo un mecanism uh, privind dioxidul de carbon pentru a proteja mediul înconjurător, și pentru a avea echivalentul la ceea ce numim noi în Uniunea Europeană cooperare consolidată. Deci ar fi niște acorduri bilaterale, de exemplu, între UE și America de Sud, cu un element juridic important. Știm că față de OMC nu putem include norme sociale în acorduri, însă putem avea norme de mediu. Deci de ce nu am putea avea acorduri economice, niște zone de liber schimb cu o dimensiune de mediu compatibile la OMC și care ar antrena practic în acest cerc virtuos anumite uh, regiuni din planetă, izolând astfel și mai mult China. Deși China totuși s-a, uh, și-a exprimat oarecum interesul recent. Uh, deci toată lumea se felicită că tot dialogăm, însă nu ajungem la nimic obligatoriu care să fie aplicat de toată lumea. Vă mulțumesc, doamna Hall. Thank you. Um... Vă mulțumesc. If I may. And um, first of all... Trei întrebări pentru doamna comisar. În primul rând, ați menționat faptul că va fi importantă finanțarea din punct de vedere afacerilor pentru a avea succes la Cancun. Prima tranșă din banii pentru 2030, 2,4 miliarde de euro din cei 7,2 miliarde de euro promiși de Uniunea Europeană, deci această primă tranșă nu a fost încă plătită. Deci când se va face această plată? Cu siguranță acesta constituie un obstacol la uh, negocieri uh, un obstacol pentru țările în curs de dezvoltare. Și în al doilea rând, ce asigurări ne pot da țările curse de, putem da țărilor curse de dezvoltare că acești bani vor fi în plus pe, pe lângă asistența oficială pentru dezvoltare. Deci țări africane se plângeau, de exemplu, că se vor tăia fondurile pentru asistența sanitară. Acum, în ceea ce privește mecanismul pentru dezvoltare curată, ați vorbit despre distorsiuni. Puteți intra în detalii? Există anumite gaze cu efect de seră care primesc subvenții mult mai mari decât dioxidul de carbon, ceea ce creează distorsiuni în cadrul acordului. Și mai general, în acest uh, mecanism pentru dezvoltare curată se adresează mai ales Chinei și Indiei, însă acestea nu au nevoie, deoarece sunt avansate din punct de vedere tehnologic și cred că e foarte greu, de exemplu, să ai același mecanism și în Africa. Am auzit, de exemplu, despre o fermă eoliană absolut extraordinară. Ar fi un proiect excelent pentru mecanismul de dezvoltare curată. În ceea ce privește procentul de 30%, ce se întâmplă la Consiliu în această privință? putem transmite uh, mesajul că acum, în situația economică actuală, am putea reuși mult mai ușor să facem acest lucru. Deci dacă am uh, implementat planul privind uh, economia de 20%, economie de energie. Vă mulțumesc, doamna Corneliu. Thank you very much, Commission, for a very detailed... Um, Carvalho, mă scuzați. Vă mulțumesc pentru prezentarea detaliată făcută. Și aș avea o întrebare în legătură cu un subiect la care s-a referit și colega mea, mecanismul pentru dezvoltare curată. Ne îngrijorează foarte mult uh, distorsiunile prezente la acest mecanism, deoarece știm că acesta a fost elaborat inițial pentru produse care ar reduce emisiile de dioxid de carbon și care ar avea ca efect secundar dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare. Însă, acest mecanism s-a folosit mai ales pentru gazele industriale, pentru a distruge uzine în China, India, deci 80% din permise sunt pentru astfel de proiecte. Deci, practic, se finanțează transferul din UE către China și India prin acest mecanism de dezvoltare curată. Și nu acesta era scopul său inițial. Deci mă întreb, pe viitor va fi revizuit acest mecanism? Să vedem, mă îngrijorează și ce se întâmplă în prezent. Cum putem evita Includerea acestor uh, permise în uh, comerțul, în schema noastră de comerț cu emisii. Proiectele din mecanismul de dezvoltare curată de foarte multe ori nu prezentau toate criteriile necesare, deci cele efecte secundare pozitive la care mă refeream eu pentru țările în care uh, au loc. Deci cum ne putem asigura um, cum putem ști ce se întâmplă deci cu toate aceste permise care provin din uh, proiectele din mecanismul de dezvoltare curată. Are cuvântul doamna El Castillo. Yes, comisaria, por Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Este adevărată plăcere pentru noi și numele grupului meu și numele meu aș vrea să vă mulțumesc. Cred că întâlnirea de la Cancun arată care este situația lucrurilor, de fapt. E vorba de un lucru care nu se întâmplase la Copenhaga, pentru că acolo existau foarte multe iluzii și acum, la Cancun, suntem oarecum mai realiști să vedem ce putem obține cu adevărat. Pentru că eficiența se bazează pe posibilitățile reale de a obține acele obiective, iar iluzia și fantezia, într-adevăr, sunt bune de avut la un moment dat, pentru că ele stimulează. Dar până la urmă, ceea ce este important este posibilitatea reală de a atinge un obiectiv. Și din acest punct de vedere, descrierea pe care a făcut-o obiectivelor pe care le avem la Cancun, uh, cred că se potrivește mult mai bine cu situația reală în lume la ora actuală și anume felul în care mari emițători, mari polatori tratează aceste probleme. Și pot să vă felicit pentru acest lucru. Și continuând acest uh, raționament, cred că ar trebui să avem oarecare grijă în legătură cu spre unde ne îndreptăm în Uniunea Europeană. Spunea doamna comisar că 2020 uh, se află aici uh, foarte aproape, că ar trebui să ne gândim deja la 2030 pentru ca companiile să-și poată elabora strategiile de viitor, de dezvoltare și că trebuie deci să ne gândim deja la 2030. Și când vorbim despre anul 2030, vorbim despre obiectivul de 30% care, dacă e posibil, ar trebui să fie implementat cât mai repede cu putință. Eu una cred că am comite o greșeală foarte mare, pentru că dacă ținând cont de criza economică prin care trecem acum, în loc să uh, ne preocupe eficiența măsurilor pe care le-am luat și să garantăm obiectivele pe care le-am stabilit pentru că acestea să se îndeplinească, să încercăm să mergem mai departe și să mergem la obiective și mai ambițioase și mai mari, deci la 30% pe care l-ați menționat. De ce spun aceasta? În primul rând, pentru că în ceea ce privește politicile pentru mediu, companiile a, probabil că vor face o astfel de strategie doar în domeniul schimbărilor climatice, pentru că în niciun alt domeniu nu vor avea posibilitatea să facă acest lucru. Și de ce? Printre altele, pentru că evoluțiile tehnologice vor influența obiectivele pe care le vom avea și s-ar putea că la un moment dat să facem pași și mai rapizi pe viitor decât putem prevedea acum, ținând cont tocmai de aceste progrese tehnologice. Și în acest sens, doamnă comisar, cred că ar fi bine ca ceea ce hotărâm noi ceea ce hotărăsc instituțiile europene și instituțiile naționale să fie o realitate din punctul de vedere al eficienței și să nu mergem prea repede și uh, să anticipăm ce se va întâmpla. Iar sistemele de monitorizare, de evaluare a obiectivelor pe care le avem acum în ceea ce privește eficiența energetică, în ceea ce privește uh, emisiile de dioxid de carbon, toate acestea sunt esențiale și trebuie să meargă mână în mână cu dezvoltările tehnologice care ne vor permite să avem o mai bună eficiență Uh, pentru aceste politici uh, referente la schimbarea climatică. Mulțumesc. Domnul Găsi. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem podziękować pani. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea interesantă a intențiilor comisiei. Mie mi se pare că în această zonă a schimbărilor climatice, în absența unui sistem globalizat, trebuie să reținem că eforturile venite din partea Europei și doar din partea ei vor uh, lăsa multă lume frustrată, mai ales dacă ținem cont de cele 12 de reducerea de 20 uh, de reducerea de 20 de procente care până la urmă uh, nu se va traduce nici ulterior când avem un obiectiv de 30% în realitate. Mai mult decât atât, trebuie să analizăm oportunitățile în mai multe domenii. S-a vorbit despre silvicultură la scară globală, la scala europeană. Ei bine, eu m-aș referi la faptul că țara mea a plantat copaci în ultimii 20 de ani. Pădurile acoperirea pădurilor a crescut cu 3-4%. Avem 40% păduri. Polonia este într-un context uh, central european și este un exemplu tipic, aș zice. Deci, uh, absorpția de carbon este importantă și nu ar trebui să ne uităm doar la silvicultură, ci și la uh, teren, la pământ. Avem, într-adevăr, un impact asupra calității solului. Dacă promovăm, dacă sprijinim promovarea cantității de humus în sol, atunci contribuim și la absorpția de carbon, fără să trebuiască să distrugem solul pe care îl avem. Aș dori să rog comisarul pe doamna comisar să ne explice un pic cum stă treaba în legătură cu benchmarking-ul și comitologia. Pentru că industria și ne comunică că gazele naturale reprezintă singurul punct de referință. Mulți, mai ales investitorii din afara Europei, ne transmit că se gândesc la costuri și că se gândesc la transferarea capacității de producție în afara granițelor Europei. Într-o vreme când uh, încercăm să creăm 5 milioane și jumătate de locuri de muncă, nu mi se pare că aceasta este abordarea corectă. International Papers este una dintre societățile care a tras acest semnal de alarmă. Acum, acum vis-a-vis -vis de punctul ridicat de domnul uh, Thomas În 2008, nu vorbeam despre miliarde în Polonia, deci nu vedeam acești bani și totuși am realizat foarte multe din perspectiva protocolului de la Kyoto. Am fost recunoscuți pentru eforturile noastre și trebuie să rețineți de asemenea ce s-a întâmplat în cursul uh, procesului de preaderare, când multe locuri de muncă au părăsit Polonia și au fost uh, relocalizate în state membre, în alte state membre sau în statele membre existente. Acest lucru trebuie reținut. Acum 20 de ani am avut un referendum privind energia nucleară. Am respins energia nucleară în Polonia. Și aceasta o spun în sensul că dacă am fi luat o altă decizie, nu ne-am fi confruntat acum cu o lipsă de energie. Suntem o, o țară cu rezerve de cărbune masive. Am dorit să profităm de aceste rezerve și am dorit ca locurile de muncă din țara noastră să fie durabile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze că v-am pronunțat greșit numele, domnule deputat. Următoarea întrebare aparține domnului Langen. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru imaginea de ansamblu și pentru prezența dumneavoastră aici. Politic vorbind, apreciez optimism, optimismul dumneavoastră, este o notă pozitivă, dar cred că de la Copenhaga încoace, la negocierile din diferite locații, nu s-au mai înregistrat progrese. De la Copenhaga nu s-au mai înregistrat progrese, de la Copenhaga avem un cadru economic și politic care s-a înrăutățit, în special după alegerile de jumătate de mandat din Statele Unite, unde practic uh, trebuie să semnalăm o, o legislație modestă a Statelor Unite. Deci uh, suntem mai degrabă sceptici, iar uh, confruntările dintre China și Statele Unite pe monedă au avut un impact simțitor asupra liberului schimb. În ceea ce privește noile locuri de muncă, dacă protecția mediului nu este pe locul pe care îl merită, atunci obiectivele nu pot fi atinse până în anul 2020. Sunt așadar sceptic în ceea ce privește stabilirea de noi obiective obligatorii și v-aș întreba ce s-a îmbunătățit de la Copenhaga încoace și ce s-a înrăutățit de la Copenhaga încoace în ceea ce privește o soluție globală și în ceea ce privește comerțul cu emisii. Aici există o serie întreagă de întrebări. Este vorba de distribuție, de extinderea capacităților, și de rezervele pentru noi instalații, toate acestea fiind chestiuni care trebuie înțelese și rezolvate într-un consens larg și termenul benchmarking a fost deja numit, astfel încât proiectul 2020 să nu fie periclitat. Întrebarea mea este cum veți aborda aceste întrebări deschise în cadrul comerțului cu emisii. Mulțumesc! Všechny, eh, všechny dotazy tady Mulțumesc. Ajungem astfel la finalul listei de intervenienți. Doamna comisar are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi mă voi referi la întrebările domnului Thompson, care a pus marea întrebare. Putem concura cu China sau nu? Întrebarea, răspunsul meu este da, încă mai putem. Dar Cred de asemenea că ei se mișcă mai repede decât ne dăm noi seama, noi europenii. Aceasta este cel puțin părerea mea. Când analizăm planul cincinal, vedem că avem obiective sporite pentru intenzi- utilizarea intensivă a energiei, îmbunătățirea utilizării resurselor. Vom uh, obține angajamente din partea Chinei privind uh, targeturile de emisii și taxele pe emisii. Nu este momentul să vorbim acum despre aceasta, dar uh, cei care se tem că suntem prea ambițioși în Europa și că am putea pierde locuri de muncă, și aceasta este și temerea exprimată de domnul Lange, da, așa este. Și dacă facem lucrurile într-o manieră neinteligentă, așa se va și întâmpla. Dar cred că maniera pe care o vom aborda noi va fi una inteligentă. Vom vorbi și despre schimbări climatice și despre securitatea energetică și ne vom confrunta cu provocările energetice într-o manieră isteață. Bineînțeles, trebuie să ne dăm seama că vom pierde și locuri de muncă dacă nu suntem suficient de ambițioși. Pentru că dacă obiectivele sunt ambițioase, vor fi determinate și societățile să fie tot mai inovatoare și acest lucru trebuie să se întâmple în Europa în anii care vin. Trebuie mai multă inovație. Numai așa rămânem competitivi. Haideți să vă dau un exemplu ca să vedeți cât de repede se mișcă China. Acum 10 ani China nu avea niciun producător de turbine eoliene. Acum au 3 astfel de societăți care sunt în top 10-ul mondial și deja au 50% din piața aceasta, pe plan global. Deci de la 0 la 50% într-o perioadă de 10 ani. Cred că aceasta spune multe ne arată cât de mulți ne expunem provocărilor în Europa dacă, suntem, dacă ne culcăm pe ureche. Bineînțeles, au uh, beneficiat mult de pe urma pachetelor de recuperare și acum investițiile lor în această, pe această piață sunt de 10 ori mai mari. Domnul Tums uh, a întrebat despre assigned amount units. În 14 uh, octombrie, ministrii de mediu au fost de acord că, pe plan extern, în cadrul negocierilor internaționale, Europa va fi pentru a elimina surplus, surplus, surplusul de EUs. Bineînțeles, intrăm în chestiuni tehnice, dar, pe scurt, avem aproximativ 11 miliarde de tone surplus pe plan global o optime dintre acestea sunt în Rusia. Dacă acestea se transferă până în 2013, atunci se ajunge la o egalizare a tuturor efectelor inițiativelor europene până în anul 2020. De aceea acest lucru reprezintă o problemă și de aceea și în Cancun, pe plan internațional, încercăm să scăpăm de acest lucru. Apoi, s-a pus problema dacă reușim într-adevăr, cum rezolvăm problema intern și așa cum domnul Tims a spus pe bună dreptate, trebuie să ținem cont de această problemă în momentul în care redactăm pachetul uh, privind acțiunile climatice. A trebuit să avem ace- și trebuie să avem această discuție, dar trebuie cu orice preț să abolim surplusul de AAUs pe plan intern. Clotims m-a întrebat de asemenea de competitivitatea și de în ceea ce privește cele 30 de procente. Cred că dacă avem o abordare inteligentă, atunci acest lucru poate promova inovarea. Dar depinde de cum, cum o să procedăm. Nu cred că regresăm. Cred că comunicarea noastră din mai arată faptul că ne respectăm promisiunile internaționale, angajamentele internaționale. Aceasta a fost o parte a comunicării. Și a doua parte, pentru prima dată s-a stabilit faptul că Europa are un interes economic propriu în rezolvarea acestei chestiuni. Bineînțeles, unele state membre au spus că mai au nevoie de timp pentru a-și exprima poziția, altele salută acest, această abordare. Vom avea răspunsurile finale în primăvară. Am fost întrebată cum transmitem mesajul că nu este atât de rău să fii ambițios. Eu cred că unul dintre cei mai mari aliații noștri este industria. Tot mai multe sectoare, sectoare de afaceri își dau seama că nu trebuie să ne culcăm pe o ureche când vedem ce se întâmplă în Brazilia, în China, în, China, în India și așa mai departe. Dați-mi voi să vă dau doar un exemplu. La summitul G20, joi, o zi întreagă va fi dedicată managerilor generali ai uh, celor mai mari companii din lume. Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla acum câțiva ani. Deci lucrurile, într-adevăr, se mișcă într-o direcție bună. Am fost întrebată vis-a-vis -vis de, de transparență și finanțare. Aș dori să menționez uh, finanțarea Fast Track. În, la Cancun, Europa va arăta cine ce face. Vom arăta dovada că avem banii. Va fi aceasta, acesta un element uh, suplimentar? Nu. Am văzut cifrele din, din partea statelor membre și part is 100% new and additional, but it's not the case for all the member states. So there of course is an issue, but I must say Deci ajutorul pentru dezvoltare nu este 100% suplimentar sau adițional. Țările în curs de dezvoltare preferă ca noi să prezentăm la modul cel mai sincer ce există și ce nu există în materie de resurse, decât să susținem că adiționalitatea este de 100% când de fapt ea nu este așa. Domnul Odi m-a întrebat despre procesul ONU. Dacă mi s-a părut greu, da, a fost un proces dificil. Nu putem găsi alte căi. Putem avea acorduri bilaterale? Da. Dar asta este o treabă. Facem acest lucru cu China, cu India, cu alții. M-ați întrebat dacă am făcut ceva cu America de Sud, Mercosur. Da, am negociat și am avut un acord comercial cu Mercosur și, bineînțeles, mediul va fi inclus. Acest element a fost crucial în toate discuțiile purtate de comisie. Și vom reuși. În același timp, însă, susțin că este în interesul afacerilor noastre din Europa să ajungem la un acord ONU. Fiecare își dă seama că există diferențe față de sistemul ONU, nu e greu de văzut acest lucru, care este însă un forum alternativ unde am putea fi cu toți pe picior de egalitate. Am mai avut o întrebare la care cred că am uh, răspuns, finanțarea FastApp, 2, 2,4 miliarde de euro anul acesta. Acest lucru va fi discutat la Cancun privind uh, CDM, mecanismul de dezvoltare curată. Știți foarte bine că um, adică doamna Cavaliu a făcut uh, referire la um, HFC 23. Sunt multe probleme implicate aici. Una dintre ele fiind că în vreme ce dăm bani Indiei și Chinei, în special Chinei, mai dăm și îi mai motivăm și să continue să producă C23, they have a perverse incentive to continue hidrofluorocarbon pentru că producând această substanță scot bani din ea. Aceasta este o tendință pe care trebuie să o oprim și de aceea am uh, provocat serviciile să producă o soluție. Un alt lucru pe care trebuie să-l spunem, 2500 de, de proiecte CDM merg către 5 țări în curs de dezvoltare și doar 52 din cele 2500 ajung în Africa. 17 în Africa de Sud, deci doar 35 de pro- proiecte merg către restul Africii. Este clar că sistemul trebuie reformat și este clar că trebuie să o facem astfel încât să obținem mai multă cooperare sectorială, reușind astfel să modernizăm și să simplificăm mecanismele obișnuite, astfel încât să fie mai atractiv pentru investitori să investească în țări în curs de dezvoltare. Vorbeați despre cele 30 de procente. Cred că sunt mișcări care se produc acum. Germania, Franța, Finlanda. Finlanda a spus poate nu 30, poate 25. Unii spun unilateral, alții nu. Cred că pentru statele membre noi este clar că există un potențial mare în eficiența energetică și dacă acest lucru este făcut bine, se creează locuri de muncă pe plan local, într-o vreme în care chiar avem nevoie de aceste locuri de muncă. Și de aceea m-am referit la buget ca fiind o posibilitate ca a face, de a face investițiile mai atractive, mai atrăgătoare în această zonă. Doamna Costeliu, v-ați referit la obiectivele realiste de la Cancun și poate că nu ne-am înțeles bine. Nu am spus că nu trebuie să mai plătim dobând, dobânzi până în 2020, ci că acum ceva vreme am propus un obiectiv 2050. Deci, este logic să avem și pași intermediari. Dacă avem 2020 aici, 2050 aici, cum ajungem de la 2020 la 2050? Cum facem reducerea? Deci, pentru unele sectoare ar fi cât se poate de interesant să știe unde ne vom afla în 2030, de exemplu. Deci nu trebuie să ne concentrăm doar asupra ceea ce se va întâmpla în 2020. Industria transportului, de exemplu, este una în care ar fi bine să știm care sunt obiectivele pentru 2030 și mai departe dacă, de exemplu, investești într-o într-o fabrică de energie nucleară și așa mai departe, trebuie să știi unde se va, cum se va poziționa politica. În uh, acordul la Copenhaga, Statele Unite au stabilit un uh, obiectiv pentru 2025 și apoi unul pentru 2030, deci ele au indicat trendul între aceste două puncte de referință. Apoi, intervenția domnului Kutz din Polonia. Sunt de acord 100% cu dumneavoastră. Europa nu poate face toate acestea singură. Avem nevoie de un deal internațional. Dar dați-mi voi să spun un lucru. Câteodată vă întrebați în această comisie dacă ajută sau nu când, când comisia este în față. Acum câțiva ani, noi am fost practic cei care au stabilit cele mai ambițioase targeturi. În uh, ajunul uh, conferinței de la Copenhaga, Rusia și Japonia au propus noi targeturi și o serie de alte state și-au propus targeturi naționale. Vorbim de economii mari, Brazilia, India, China, Corea, Singapore, Indonezia, Africa de Sud, Mexicul, deci multe țări G20 pentru prima dată și-au stabilit targeturi naționale lucru care este extraordinar și din perspectivă concurențială și din perspectivă de afaceri europene, inputul acesta este crucial. Una dintre condițiile pe care le-am pus pentru asumarea unui al doilea, una, una, unei a doua etape de angajament sunt acele reguli UCF natural gas and the pension... pentru puțurile de carbon. Apoi, ultima întrebare Noi trebuie să respectăm directivele și acest lucru nu ne permite să luăm în considerare mai multe tipuri de combustibil. Acest lucru nu este posibil din punct de vedere al directivelor pe care trebuie să le respectăm. Și cred că am, am răspuns deja la o serie de puncte din partea domnului uh, Langen. Într-adevăr, trebuie să creăm locuri de muncă, noi locuri de muncă și cred că istoria și cred că Europa are o experiență îndelungată în materie de protecția mediului, din care rezultă că propunând standarde și fiind ambițioși, am ajuns în această poziție de supremație din care putem exporta soluții. Avem mașini mai puțin poluante decât toți ceilalți și așa mai departe. Deci nu numai economia și slujbele și pe de altă parte competitivitatea, acestea nu sunt uh, antinomice, cred că le putem aduce sub un acoperiș comun pe toate. Cred că sunt multe țări care își dau seama că dacă nu înregistrăm progrese la Cancun, riscăm ca procesul ONU nu neapărat să moară, dar să se pierde interesul pentru tot acest proces. Și de aceea cred că multe țări vor, uh, vor, vor încerca împreună cu Uniunea Europeană să ajungă la obiective ambițioase, să atingă obiective ambițioase. Vedeți care sunt dificultă, dificultățile cu procesul ONU. E ușor să ne închipuim care ar fi dificultățile într într-un scenariu alternativ, G8 nu are niciun sens. Care ar fi formul alternativ? G2? Ei bine, oarecât cât am putea obține pe această cale? S-a încercat anul trecut, dar uh, n-au ieșit multe lucruri pozitive din întâlnirile chinezo-americane. Este practic în interesul tuturor de a promova aceste negocieri internaționale. Cred că vom reuși dacă vom reuși, nu știu, dar vom face tot ceea, ceea ce ne stă în putință. Și cert este că dacă nu avem un acord internațional, afacerile europene riscă să se confrunte cu zeci de sisteme diferite, lucru pe care industriașii noștri nu și-l doresc. Din potrivă, și ar dori ca noi să le garantăm un cadru unitar în care să-și desfășoare activitatea. Mulțumesc! Děkuji, Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, în fața comisiei noastre. Cred că pentru toți a fost foarte interesant. Și, sincer vorbind, nu avem posibilitatea întotdeauna să, audem, să auzim răspunsuri atât de clare și sincere din partea comisarilor când vin aici. Deci, din partea colegilor, aș vrea să vă doresc uh, cât mai multă putere pentru negocierile diplomatice care vă așteaptă. Thank you. Thank you.